So, ladies and gentlemen, it's a privilege of mine to open. Doamne și domnilor, îmi face plăcere să uh, deschid uh, reuniunea de după amiază a Comisiei PETI. Întâi de toate aș dori să vă informez uh, despre ce s-a vorbit la reuniunea coordonatorilor S-a uh, înregistrat o cerere pentru ordinea de zi. Coordonatorii au luat notă de rezultatul uh, uh, reuniunilor de pe 10-11 iulie sau în fine de rezultatul faptului că s-a convenit să se țină aceste reuniuni, aceste date și petiția 578 din 2017 s-a bucurat de aviz favorabil, apoi grupul SND a renunțat la avizul privitor la o strategie europeană pentru dizabilități și grupul ENF uh, un aviz privitor la raportul anual uh, referitor la drepturile omului. Toate cele trei cereri ale unor grupuri politice pentru recomandare au fost adoptate, apoi lista detaliată deciziilor privitoare la subiectele cu B va fi inclusă în uh, rezultatul înscris. S-a discutat și chestiunea audierilor și uh, misiunilor, mai ales de la Taranto. De program, updated programul. S-a adoptat uh, programul acestor vizite, apoi altă vizită de informare în Cipru, la Arnaca în septembrie, aceeași decizie. S-a discutat o posibilă vizită în Spania, 22-23 mai 2018. Bine, concluziile sunt clare. O decizie clară privitoare la audieri în legătură cu persoana Patride. 29 iunie. coordonatorii au convenit uh, a da urmare procesului pe petiția 747 pe 2016. S-a discutat de asemenea chestiunea planului de acțiune pentru punerea chestiunilor de gen prin plan și o cere FDD pentru întrebare orală și rezoluție, protecția lucrătorilor uh, sezonieri și drepturile fundamentale. De asemenea, s-a a adoptat un raport de către președinte privitor la reuniunile din 7 și 13 iunie. Cam atât. Iar acum aș dori să demarăm discuțiile privitoare la noi petiții. Așadar, vreți bun venit autorilor petiției 064 pe 2017 Autoarea este doamna Anne Cloyd din Marea Britanie și Și vă rog, acum uh, uh, are cuvântul doamna uh, Clyde. Vă rog, doamna. Vă rog, doamnă, folosiți microfonul. Thank you very much, Mr. Chairman, for... Mulțumesc, domnule președinte, pentru că mi-ați îngăduit să iau cuvântul în fața dumneavoastră. Dacă mi îngăduiți, vă voi oferi niște detalii de ordin personal. Am înfățișat o primă petiție la comunitățile europene în 1975. Era vorba de un grup de femei din Cardiff, în uh, sudul țării Galilor, a venit într-un autobuz uh, cu acea petiție pentru drepturi egale între bărbați și femei în comunitatea europeană, cum era la vremea aceea și am fost întâmpinate cu mare entuziasm pentru că am fost primele femei din Regatul Unit să venim aici cu o petiție de acest gen și uh, am mai urmat uh, petiții de acest gen uh, de Parlamentului și când am uh, devenit membru al Parlamentului European în 1979, mai întâi am fost membru a Comisiei pentru Afaceri Sociale și Ocupare a Parlamentului European și uh, unele legi pe care le-am uh, votat adoptat uh, și pentru care uh, uh, luptam în 1975 au fost și adoptate ca fiind politici la nivel european. Așadar, iată că am ceva experiență în munca cu comunitatea europeană și capacitatea de a obține și rezultate și am fost uh, europarlamentar timp de 5 ani mă rog, am fost pe listele unui partid anti-european pentru că la vremea aceea jumătate din partidul meu susținea UE, cealaltă jumătate se opunea UE și eu am fost aleasă de partea celor care se opuneau, dar după 2 ani aici m-am răzgândit și vreau să subliniez, ca să știe toată lumea, e bine și să te răzgândești dacă într-adevăr ai motive întemeiate să faci that applies, as we know, across the board. Sigur, asta e valabil pentru toată lumea, cu toate orientările și, sigur, răgândirea asta mea m-a băgat în bucluc, pentru că, după cum spuneam, laburiștii uh, <laughs> erau uh, jumătate pro, jumătate anti și mi-am că am scris un articol de ce m-am răzgândit și unul din colegii mei laburiști, de altfel, m-a întâlnit pe coridor și chiar aici la Bruxelles și m-a arătat cu degetul și a spus Ai, tocmai ai pierdut alegerile, uh, ne-ai ajutat pe adversar să ne învingă cu acest articol și am râs și am zis câți, uh, câți oameni uh, din electoratul tău citesc New Statesman, ziarul în care am publicat eu articolul. Nu mi-a răspuns, dar timp de 2 ani nici măcar nu mi-am adresat un cuvințel. Deci, da, prietele erau înfierbântate, părerile erau foarte polarizate, însă când e vorba uh, să mă gândesc la vremea când noi ne opuneam statutului de membru pentru Regatul Unit, sigur, la vremea aceea puteam vorbi despre o țară unde curge lapte și miere, vorbeam despre uh, subsidii și au și asta se întâmpla la ani de zile înaintea deschiderii capitolului social, care a adus și o legislație mm, uh, pentru lucrătorii europeni și egalitate. Nu exista nicio politică europeană pentru protecția mediului, dar după uh, ani uh, în care am colaborat cu colegi din toate țările, mai ales în grupul socialist al Parlamentului European, am reușit să votăm politici pe care cu toții ni le doream. Și iată că am reușit să percep uh, care sunt beneficiile în a lucra împreună cu alții din alte țări pentru un viitor mai bun, locuri de muncă, securitate, drepturile lucrătorilor și nu cred că lucrurile astea s-au schimbat între timp. În 1979 până în 1984 am fost membru al Parlamentului European și uh, în continuare urmăresc cu interes uh, cum evoluează, cum a căpătat mai multe puteri Sigur, asta spre necazul parlamentelor naționale care n-au uh, nu dau uh, de bani la vremea aceea pe Parlamentul European și iată ce putere a căpătat acum și m am uh, m-am întâlnit cu propriul nostru prim-ministru, cu Theresa May în Camera Comunelor recent și am spus că Parlamentul European, de fapt, trebuie să fie luat în serios la, în procesul de negocieri, pentru că Parlamentul European are acum puteri însemnate. Și am reamintit doamnei mei că dintre aceste puteri e mai ales uh, de notat dreptul de veto la negocierile finale. Știm cu toții la ONU ce putere poate avea dreptul de veto. Și nu spun că am ajuns la acel punct, însă e o putere de care se bucură Parlamentul European și pe care și-o poate exercita Așadar, i-am spus Terezei May să țină cont de acest uh, lucru, i-am spus că uh, Parlamentul European e și va fi important în uh, a determina forma finală a acordului. Are un rol formal de jucat în procesul de negocieri privind Brexitul. Are dreptul de a fi constant informat, însă Consiliul trebuie să obțină consimțământul Parlamentului European cu un vot cu majoritate simplă înainte de a putea încheia acordul de retragere de Uniunea Europeană. De aceea, dreptul Parlamentului European de a-și da consimțământul față de acordul final îi oferă o pârghie politică de a influența acordul și uh, aș uh, exercita în dreptul sens al cuvântului dreptul de veto. Petiția mea presupun că ați primit-o și că aveți fiecare câte o copie acestea intervenție fără microfon din sală. În fine, e vorba de trei preocupări specifice legate de prevederea tratatului de Lisabona, mai ales articolul 10, alineatele 1 și 3, care stipulează că orice cetățean al Uniunii va avea dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii Europene. Eu spun în petiție Sigur că și noi ne gândim să protejăm drepturile cetățenilor Uniunii Europene lucrând în Marea Britanie și drepturile cetățenilor britanici care lucrează în Uniunea Europeană și permitem uh, cetățenilor Marea Britanie să trebuie să permite cetățenii Marea Britanie să voteze în legătură cu orice acord privitor la Brexit după negocieri și cer Parlamentului să facă ceea ce deja face, și anume să dezbată unele din problemele principale legate de procesul Brexit, în încercarea de a influența Consiliul și Comisia, ca acestea să vadă uh, că elementele respective sunt priorități în procesul de negociere. De asemenea, sugerez în petiție că Parlamentul European Uh, ar trebui să invite prim-ministrul Regatului Unit să vorbească în fața Parlamentului European și să răspundă uh, întrebărilor parlamentarilor în uh, chestiunile importante privitoare la Brexit. Am mai spus-o deja și în Parlamentul Britanic către Theresa May. Am întrebat-o dacă se va gândi, într-adevăr, să ia cuvântul în fața plenarei Parlamentului European și să și răspundă la întrebări și domnia sa mi-a răspuns că uh, încă n-a primit o invitație în acest sens. Însă ă, se va gândi pendelete dacă să vină sau nu. Bun. Eu sper că va da curs ă, invitației când va sosi ea, pentru că am urmărit dezbaterile noastre și cred că asta exprimat foarte bine care sunt ă, preocupările celor care nu credem că Regatul Unit ar trebui să iasă din Uniunea Europeană. Alegătorii mei, cel puțin, și uh, tocmai uh, am participat la alegeri deși majoritatea uh, alegătorilor pe care reprezint eu din uh, sudul țării Galilor au votat pentru ieșirea, au votat pentru ieșirea din uh, Uniunea Europeană, asta nu a afectat rezultatul meu în alegeri, deși eu sunt în favoarea rămânerii în Uniunea Europeană. Ba, da, din contră, eh, am câștigat cu 61% din totalul voturilor. Deci am dovedit că nu am nicio problemă cu alegătorii mei, din care poate două trei m au votat altfel decât mine la eh, referendum. Am fost din ușă în ușă în campanie electorală și oamenii mi-au spus mi-au spus tot ceea ce îngrijora, oamenii care au în industrie, Uh, e o firmă mare acolo industrială. Uh, oamenii aceștia mi-au spus că sunt foarte îngrijorați de viitorul industriei Regatului Unit dacă ar fi să ieșim din UE. Uh, alți alegători care votează, mă scuzați, lucrează într-o mare companie internațională și ei mi-au exprimat preocupările lor. Asta înfățișează foarte bine unul din lucrurile cele mai emoționante pe care le-am auzit acolo. Am uh, cumpărat niște flori de la piață și am vorbit cu uh, florarul. Era italian, care a trăit în țara Galilor timp de 15 ani și mi-a spus chiar, uh, chiar sunt foarte nemulțumit uh, pentru că oamenii îmi tot spun acum că Acum o să te întorci acasă, nu? O să pleci uh, din țara asta și pleci acasă la tine. Și mi-a spus Floraru, păi de 15 ani locuiesc aici, asta e casa mea. Aici sunt la mine acasă. Și... Sigur, domnia ta nu are cetățenie britanică și atunci lumea ce așteaptă să plece acasă, deci iată ce îngrijorați sunt oamenii pentru că cei care trăiesc uh, în Regatul Unit se atașează de această țară. Am văzut deja în Regatul Unit uh, că a scăzut uh, numărul de infirmiere angajate anul acesta, infirmiere din străinătate, pentru că tocmai oamenii se tem că vor fi trimiși în țara de origine. Sunt multe cazuri ca acesta, însă președintele uh, îmi face semn că trebuie să închei și mai spun doar că încă mai cred că în 2017 mai bine ne merge împreună cei care ar sărbători dacă am părăsit Uniunea Europeană, inclusiv multe caractere, mm, din păcate, negative, care vă sunt bine cunoscute din Uniunea Europeană și din Parlamentul European, și cei care neagă că există schimbările climatice și care au, nu au nicio intenție de a lucra pentru un uh, viitor mai bun, pentru cei mai vulnerabili din societățile noastre. Deci, în dragul prosperității și a siguranței colective, dacă vrem o economie și o societate care funcționează pentru toți, nu doar pentru puțini, atunci uh, în continuare consider că ne va merge mult mai bine dacă rămânem în Uniunea Europeană. Mulțumesc! you very much. If you allow Mulțumesc dacă mi îngăduiți. Aș continua în limba maghiară, în limba <laughs> mea maternă, scuzați, în uh, maghiară. Köszönöm szépen ezt a ö, kedves fölvezető szöveget. Én elnöklőként... Mulțumim pentru, pentru aceste cuvinte și Vă spun că în calitate de președinte al Comisiei noastre acum nu pot eu să mă pronunț, însă într-un minuțel, dacă mă gândesc, aș face o excepție și vă spune că poate că există o țară care ar putea schimba această decizie. Deci britanicii, Regatul Unit, doar ei și numai ei ar putea să inverseze Uh, și să răstoarne hotărârea respectivă. Și noi sperăm că, într-adevăr, așa se va întâmpla și doar a spus că oamenii s-ar putea răzgândi în uh, propria circumscripție electorală. Eu sunt un uh, pro-european convins și aș fi foarte fericit să văd că britanicii ar rămâne în Uniunea Europeană, dar asta ar fi oricum uh, în 2018 sau 2019, atunci se puteau lua o decizie. Sigur, noi am susține, dar asta este o decizie pe care doar ei o vor putea lua. Acum, în ce privește petiția dumneavoastră, doamnă, mă adresez colegilor și mă adresez și dumneavoastră comisia pentru petiția Parlamentului European are menirea de a da ascultare cetățenilor europeni, de a fi o tribună pentru ca ei să se poată exprima. Și sigur că sunt multe temeri, sunt multe îngrijorări ca urmare a deciziei luate de cetățenii Regatului Unit de a ieși din Uniunea Europeană, așadar eu cred că noi nu trebuie să luăm încă nicio decizie privitoare la această petiție, pentru că negocierile privitoare la Brexit sunt în curs de desfășurare. Așadar, propun să rămânem de, eh, să lăsăm deschis această petiție și să ascultăm eh, preocupările cetățenilor europeni. Vom însoți până în 2019, 2018, 2019, vom eh, fi alături de dumneavoastră în acest proces, vă vom ajuta vom fi prezenți până în 2019 și chiar uh, după acea dată și în ce privește invitația adresată doamnei Theresa May, sigur că mă voi gândi serios la asta, dar acum voi da cuvântul uh, colegilor mei uh, europarlamentari. Vă rog. To, um, come in at this point to thank, um... Aș dori să Vă mulțumesc, precum și acelor membri ai Parlamentului European care au susținut această petiție. Este un semnal foarte puternic pentru Parlamentul European faptul că cei de, din Westminster văd acest instrument al petiției în Parlamentul European ca o modalitate de exprimare, ca o, o modalitate de a asigura legătura între Parlamentul European și Parlamentul Național dialogul acesta mai ales între Parlamentul uh, britanic, între deputații britanici și eurodeputații este un lucru minunat. Iar moștenirea istorică avem în față o persoană care o reprezintă, este cea care a înaintat prima petiție din partea unui britanic este un element la, nu mai puțin important. Ceea ce mi se pare un pic trist, mai ales pentru colegii din alte țări, care poate nu urmăresc cu multă atenție evenimentele din Regatul Unit, știrile, și din păcate nu există membri ai grupului conservatorilor din Parlamentul Britanic care uh, Uh, să fie prezenți. Uh, astăzi uh, se prezintă agenda guvernului de minoritar din Regatul Unit. Regina deschide prezintă această agendă. Regina este prezentă în Parlamentul European, deschide sesiunea. Și în această agendă nu se spune niciun cuvințel despre drepturile cetățenilor. Procesul întreg a fost aproape amânat pentru că cei din uh, Partidul Laburist, uh, cei din uh, Partidul Liberal-Democrat, unii neafiliați, au făcut opoziție. Cu toate acestea, nu s-a spus niciun cuvințel în planul guvernului britanic pentru anii următori în materie de drepturi ale cetățenilor, ceea ce transmite un semnal cumplit când, așa cum arătam azi dimineața, s-ar fi putut aborda această problemă unilateral de către guvernul britanic pentru a le oferi oamenilor sentimentul siguranței și al liniștii pentru viitorul lor. Deci vreau să aplaud faptul că astăzi petiția aceasta este susținută de un număr de deputați din Parlamentul Britanic Și din păcate aș vrea să mai semnalez faptul că astăzi s-a ratat o ocazie odată cu discursul reginei în fața Parlamentului Britanic de a se vorbi despre drepturile cetățenilor. Agenda cetățenii primii ar trebui să fie uh, pe uh, ordinea de zi a negocierilor și fără îndoială pentru regatul, pentru Uniunea Europeană asta ar trebui să fie o prioritate. Trebuie să implorăm uh, într-un fel sau altul, uh, guvernul britanic să asigure oamenilor securitate. Deci, asta voiam să spun. Mă bucură foarte mult faptul că avem un reprezentant astăzi în sală al uh, Parlamentului Britanic. Domnul Preda. Uh, Mersi infiniment, monsieur le président. Um, um, j'ai entendu, uh, j'ai écouté attentivement um, um Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am ascultat-o cu multă atenție pe petiționară, care și-a prezentat uh, solicitarea și a făcut și câteva considerații în legătură cu ceea ce a dus la referendum. Apoi a vorbit despre schimbul său de opinii cu doamna prim-ministru a Regatului Unit. Și așa cum spuneați și dumneavoastră, este important să-i auzim, să-i ascultăm pe petiționarii care vin din Regatul Unit, așa cum se întâmplă în această după-amiază, sau pe cei care vin și din alte state membre. Însă lucrul pe care îl știm sigur și este singurul lucru pe care îl putem garanta astăzi este că până la sfârșitul procesului de negociere, dreptul european trebuie respectat. Din păcate, asta e singura certitudine. În rest, înțeleg foarte bine emoția pe care o resimt uh, colegii britanici în această dezbatere. Majoritatea dintre noi suntem foarte triști în urma deciziei pe care au luat-o britanicii. Regret că în timpul campaniei pentru referendum vocea europenilor din celelalte state membre n-a fost atât de interesantă pentru dezbaterea din uh, Marea Britanie. De exemplu, mi-aduc aminte foarte bine că unii colegi britanici, inclusiv dacă nu mai întâi de toate cei care susțineau tabăra Remain, ne spuneau, nu, nu, nu, nu, nu vă atingeți de ideea asta, nu interveniți în dezbatere, nu, nu, nu. Și atunci eu mă gândeam, ia uite domnule, este ca și când divorțul s-ar fi și întâmplat. E, e un fapt, este o realitate. Foarte puține voci în favoarea Europei au putut interveni înainte de referendum, în timpul campaniei în dezbatere. Întrebarea este, acum putem fi mai convingători? Avem noi mai multe șanse după referendum? Din păcate, mă cam îndoiesc. Ce să fac? Încerc și eu să mențin luciditatea. Să rămân obiectiv. Putem, desigur, să încercăm, dar prea multe ocazii nu avem. Unii colegi britanici au și înțeles lucrul acesta și au părăsit Parlamentul European, printre ei și unii care fuseseră în favoarea lui Remain. Știu că membrii ai grupului uh, laburiștilor au fost aleși deja în Marea Britanie. Deci pentru ei e limpede că lucrurile s-au încheiat, s-a terminat cu Uniunea Europeană, cu participarea lor la Uniunea <laughs> Europeană. Deci ce putem face noi aici în această comisie PETI este să îi ascultăm pe cetățenii noștri, să le ascultăm îngrijorările, să încercăm să le dăm o formă politică în contextul negocierilor care în sfârșit au început. La un an mai târziu suntem în sfârșit în stare să începem discuțiile. Eu nu vă spun sincer că n-am înțeles de ce. Poate mi-a scăpat mie ceva. N-am înțeles de ce a fost nevoie de un an întreg ca să se declanșeze negocierile. Dar iarăși, asta nu e treaba noastră a europenilor. <laughs> Britanicii au vrut așa. Asta e. Dar oricum, am așteptat un an de zile și am tot dezbătut, facem mai, dăm curs referendumului, începem negocierile, când, în ce fel. Deci ce putem noi să facem este să dăm o formă politică cetățenilor care locuiesc în alte state membre și cetățenilor europeni care trăiesc în, în uh, Marea Britanie, cetățenilor britanici care locuiesc uh, în restul Uniunii Europene. Ce a spus domnul Michel Barnier era limpede, avem prioritate, dăm prioritate drepturilor cetățenilor, atât celor britanici care locuiesc în Uniunea Europeană, dar și a celor europeni care doresc să continue să locuiască în Marea Britanie. Și așa cum arătam și în cursul dimineții, comisia noastră poate că va elabora o rezoluție care se va ocupa de toate aceste temeri legate de statutul europenilor din celelalte state membre care locuiesc în Regatul Unit și nu sunt puțini și au și ei multe îngrijorări. Cam asta voiam să vă spun și, desigur, susțin ideea de a menține toate aceste petiții deschise și de a încerca să le dăm, să dăm acestor îngrijorări o formă politică, pentru că este foarte semnificativ Uh, să vedem câtă încredere au noi, cetățenii europeni, atunci când ne scriu. Quiero darle las gracias a la peticionaria. Mulțumesc, doamna Valenciano. Mulțumesc și vreau să-i mulțumesc și petiționarei pentru intervenția sa hotărâtă și emoționantă. Cred că e un exemplu și întotdeauna petiționarii când se, ni se adresează ne inspiră inspiră și uh, se întâlnește legătura noastră cu ei. Noi, într-adevăr, suntem o tribună pentru cetățenii europeni și cetățenii britanici și cetățenii, europeni care trăiesc în Regatul Unit sunt cetățenii europeni și britanici sunt încă, măcar încă 2 ani cetățenii europeni, să nu uităm asta, adică regulile jocului se mențin până când se încheie jocul și nu le schimbăm la pauză. De deci, aceea cred că s-a explicat aici un lucru că e vorba de o chestiune de încredere. Cetățenii au sau nu încredere în reprezentanții lor, au sau nu încredere în puterea legislativă, în aleși din, din Parlament și au încredere sau nu în guvern. Și eu cred că cetățenii Regatul Unit și britanici care trăiesc în alte țări din Uniunea Europeană au pierdut încrederea într-un guvern care, iată, și-a pierdut după recentele alegeri mai mult din capacitatea, lor de a, din capacitatea sa de a acționa. Deci, în acest context de Uh, neclaritate, de pierdere de încredere. Guvernul și-a pierdut uh, capacitatea de a măcar uh, amenința sau de a avea anumite rezultate concrete. Nu, Acum ne s-a anunțat că Guvernul Regatului Unit va cere registrarea cetățenilor de alte țări europene care trăiesc în Regatul Unit. Nu se pot uh, schimba regulile în timpul jocului. Cetățenii europeni nu trebuiau să se înregistreze și nu uh, trebuia să o facă pentru că nu li s-a cerut acest lucru. Orice inițiativă pe care ar pretinde să o lanseze unilateral pe durata negocierilor Guvernul Regatului Unit nu are nicio validitate. Și în concluzie, că nu vreau să mă lungesc, pentru că comisia noastră în primul și primul rând vrea să dea ascultare cetățenilor. Sigur că Parlamentul European um, a dat ascultare preocupărilor, dar a făcut mai mult decât a spus colegul Preda. Eu cred că noi suntem un spațiu nu doar pentru dezbate, mm, pentru decizii sau pentru poziții politice, ci suntem un parlament care adoptă legi în comun cu Consiliul, dar adoptă legi și suntem reprezentanți aleși, cu adevărat aleși, ai cetățenilor europeni. Așadar, Comisia noastră și alte comisii ale Parlamentului European în comun am, uh, au stabilit care e cadrul de acțiune și pentru prima oară am uh, realizat că următoarele Uniunea Europeană cu toate instituțiile se aliniază într-un scop clar. Cetățeanul în prim plan. Nu e un slogan, ci ce, niciun titlu de rezoluție, e o declarație de principii și după cum spuneam și în această dimineață, cetățenia, acum, într-adevăr e ceva real, cetățeanul are un chip, are un nume, uh, are o, o, o, o istorie, începând de la Brexit. Acum, uh, cu, odată cu Brexit, Brexitul s-a schimbat situația și nu doar că avem capacitatea, dar avem și mandatul de a fi foarte hotărâți în continuare ca cetățeanul să fie concret, nu ceva abstract, să îi se garanteze într-adevăr drepturile și să menținem și uh, direcția procesului acestuia ca să arătăm clar Regatului Unit că decizia care s-a luat în condițiile pe care cu toții le cunoaștem este una reversibilă și că erorile se pot uh, corecta, se poate face acest lucru, dar Regatul Unit are posibilitatea de se gândi la cetățenii, la viitorul său, într-un nou cadru european, cel de la un an după Brexit. Lucrurile s-au schimbat, suntem dispuși, suntem pregătiți să o facem, pentru că noi ne gândim în primul și în primul rând la binele cetățenilor. Noi suntem doar instrumente. Dacă nu ne facem bine treaba, adică de a rezolva problemele, atunci nu folosim la nimic. De aceea mulțumim uh, sutelor de cetățeni uh, care reprezintă de altfel alte mii de cetățeni care încă dinainte de referendum au prezentat multe petiții și le confirmăm că sunt pregătiți pentru această provocare și ca să le dăm o soluție concretă. Mulțumesc! Köszönöm szépen! Miután több jelentkezőt nem lát. Mulțumesc! Nu văd să mai fi înscris cineva la cuvânt. Așadar, voi închide punctul acesta de pe ordinea de zi, arătând că petiția rămâne deschisă. Vă vom mai invita și vom continua abordarea acestui subiect, deci petiția rămâne deschisă. Câtă vreme nu există încă un acord între Regatul Unit și Uniunea Europeană. Și acum trecem la petiția 0101 din 2017, înaintată de Tony Venables, cetățean britanic. E vorba tot de Brexit. Petiționarul este în sală. Domnul Venables, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Sunt aici cu Roger Casau, care este fondatorul New Europe și care, fără îndoială, va face lobby masiv în Parlamentul European. De la bun început aș dori să spun că, asemeni probabil altor petiționari, privim Parlamentul acesta ca fiind mult mai mult decât un instrument care să ne permită să transmitem dorințele noastre către alte instituții. Scopul petiției mele este sau rostul petiției mele se bazează pe faptul că noi considerăm această instituție ca fiind singura uh, aleasă prin vot direct. Deci este singura care își poate asuma un, o poziție serioasă cu adevărat în urma uh, Uh, deciziei cetățenilor britanici, cu efecte în practică. Această instituție este foarte importantă statutului de cetățean. Problema de care ne ocupăm este că tratatul spune că orice persoană care are cetățenia unui stat membru trebuie să fie cetățean european. Nu spune însă cum. Tratatul nu spune ce se întâmplă în cazul în care pierzi cetățenia europeană. Și pierderea statutului de cetățean european este o problemă extrem de controversată. N-a fost niciodată obiectul unei decizii ci a dat întotdeauna naștere unor dezbateri publice foarte aprinse, unor intervenții în Parlament și în uh, Curtea Constituțională din statele membre și așa mai departe. Parlamentul nu trebuie să accepte ideea că cineva, ca cineva să fie uh, privat de cetățenie fără să existe un control parlamentar, parlamentar adecvat, fără să-i se permite cetățeanului respectiv dreptul la apel și fără să-i se ofere soluții alternative. Subiectul acesta nu poate fi abordat, subiectul cetățeniei practic nu poate fi abordat în mod rezonabil de nicio altă instituție a Uniunii Europene. De ce am uh, abordat noi subiectul acesta în fața dumneavoastră? Din trei motive. Mai întâi, dacă majoritatea cetățenilor britanici ar vota în favoarea renunțării la cetățenie, la cetățenia lor europeană, sau ar fi făcut-o, ne-am fi așteptat să se vorbească despre asta înaintea referendumului. Ori dacă vedeți dacă vă uitați pe ce scrisoare a trimis cu guvernul britanic fiecarei gospodării din Regatul Unit, la fel, dacă vă uitați pe documentele Comisiei Parlamentare care a stabilit regulile pentru, uh, aceste, pentru acest referendum, în niciun document nu se vorbește absolut nicăieri în tabăra Remain, inclusiv de problema cetățeniei europene. Abia acum se discută despre asta deși problema liberă circulație a fost uh, extrem de dezbătută în campanie. Problema aici nu este de a contesta referendumul. Nu la asta se referă petiția mea. Este ceva cu totul diferit. Deci, aceasta ar fi o primă problemă. A doua problemă, cei care sunt cel mai direct afectați nu au avut dreptul de a, la vot. Cazul meu este tipic. Locuiesc în afara țării, în Uniunea Europeană, de peste 15 ani. N-am putut vota în... Uh, nu pot vota în țara mea. Cetățenia Uniunii Europene poate, fi, poate să, să, să schimbe viața. Mie uh, mi-a oferit identitate, mi-a, mi permis să-mi organizez viața de familie, viața profesională. Uh, și chiar dacă vreți uh, și uh, viața intelectuală. Pot să vă trimit o scrisoare despre cetățenia europeană dacă cumva vă lipsește somnul. Deci, s-a hotărât pentru niște cetățeni care n-au avut dreptul la vot să fie ca acești, aceiași cetățeni să rămână fără cetățenia europeană. A treia problemă. Sigur, nicio democrație nu este perfectă. Dar se poate pune întrebarea dacă subiectul petiției mele chiar contează. Răspunsul este da. Cetățenia europeană nu e o simplă marionetă a um, cetățeniei naționale. ca un cântec de la Eurovision. cu care am câștigat cândva acest concurs. Pe mine m-a surprins cât de absentă a fost Curtea Europeană de Justiție în domeniul acesta până acum, pentru că în cazuri cum ar fi Rotman și Zambrano, descrie cetățenia europeană ca fiind un statut fundamental. Un statut cu caracter fundamental. Este prima cetățenie transnațională a erei moderne. Prin urmare, răspunderea Parlamentului acestuia este uriașă în a o prezerva. E de asemenea și un drept fundamental pentru un număr din ce în ce mai mare de oameni, în special tineri. De asemenea, e vorba de participare, de apartenență, de realizarea visului european, care se îndepărtează în mod periculos, se pare, de instituțiile Uniunii Europene. Și, în fine, încă două motive pentru care e importantă cetățenia europeană. Îndată după referendum, am auzit rumori din, parla, din partea Parlamentului European în favoarea unei cetățenii asociate, să zicem așa. Foarte bune zvonuri ca să dea naștere la discuții și dezbateri. Numai că acum nu se mai prea vorbește despre asta în Parlamentul European. Cred că, într-un fel, aveți în față o alegere. Cum spunea Danuta Hübner azi dimineață. Vă întrebați poate ar fi posibilă menținerea tuturor drepturilor europene, nu numai cele care sunt uh, obiectul uh, comunicării Comisiei din mai, ci și alte drepturi. Ar fi, deci, posibil ca acestea să fie garantate separat de cetățenia europeană pe care noi britanicii am pierd-o. Eu m-am ocupat de consultanța la ECAS de vreo 15 ani. Și vă pot spune că v-ați afla în situația de a avea multe drepturi în teorie, dar foarte greu de pus în aplicare în practică. Ar dura îngrozitor de mult, ar costa îngrozitor de mult. Nu numai pentru cetățeni, ci și pentru autorități. Autoritățile administrative nici nu au resursele să facă față situației unui număr de 5 milioane de oameni care locuiesc în mod permanent în afara statului lor de origine în întreaga Uniune Europeană. E o sarcină copleșitoare toată lumea o să vină pe lângă aceste drepturi cu toate, cu, cu, cu o mulțime de alte drepturi la care s-au referit uh, uh autoarea studiului foarte bun pe care l-am auzit azi dimineață. Deci, practic, semănați uh, semințele unei generații nemulțumite, ca să zic așa. Dacă optați pentru varianta cealaltă la care se referea Danuta Hübner, și anume ca Parlamentul European să continue să susțină menținerea statutului de cetățean european, atunci de acolo decurg, vor decurge toate celelalte. În loc să vă luptați pentru fiecare drept, fiecare detaliu din cadrul fiecare drept, fiecărui drept în parte, lăsați să vă, uh, preferați să vă luptați pentru cetățenia europeană. Acesta trebuie să fie vectorul dezbaterii. Un alt motiv pentru care consider că Parlamentul European trebuie să susțină cetățenia europeană este faptul că în documentele Comisiei, un drept fundamental, așa cum se spunea azi dimineață, acesta, privit ca un drept fundamental, așa cum se spunea azi dimineață, este foarte bine prezentat. Și ce instituție ar trebui să susțină ideea aceasta? E bine, tot Parlamentul European. Vă mulțumesc. Că szépen én is. Kérdezem nici, chiar să mă parancsolja. Peter. iar colegă, nochmal, weil das Domnul Peter Iar. Subiectul de astăzi văd că uh, se tot leagă de la o prezentare de la alta și a fost același și de dimineață. Cred că e o capcană tehnică în negociere aici. Cetățenia europeană nu a jucat un rol în Brexit, fiindcă uh, cei care au crezut că Brexit nu va avea loc, că va, rezultatul va fi strâns, dar nu se va întâmpla, nu și-au pus această problemă, iar ceilalți pe care îi interesau Brexit politic nu au făcut un subiect din asta, pentru că nu e un subiect plăcut dacă vrei Brexit. Așadar, trebuie să fim foarte atenți. Uh, eu sunt unul dintre cei care spun că trebuie să ne asigurăm că drepturile cetățenilor de ambele părți sunt respectate. Cetățenii britanici care locuiesc în alte state membre ale Uniunii Europene și invers. Iar ideea este că așa numita cetățenie asociată nu există încă. Trebuie să fim sinceri, pentru că dacă suntem franci, ea este în acel uh, parchet, în acel pachet. Și dacă noi spunem că nu ne ocupăm de drepturile omului pentru că avem prea multe probleme economice, E așa un fel de o mână spală pe alta, ceea ce nu face bine pentru oameni, iar rezultatul nu este cel uh, de dorit. De aceea aș zice să fim atenți, foarte atenți la acest aspect. Sunt drepturi care țin de Uniunea Europeană și ar fi bine ca ele să fie menținute. Cred că ar trebui, dacă ar trebui să le excludem de pe masă sau din comisia noastră, pentru că sunt negocieri, guvernul britanic implicat și așa mai departe, oricum subiectul trebuie să rămână deschis și trebuie să uh, conțină toate cunoștințele noastre în domeniu. Doamna Darling, am o sugestie practică. Știu că pe lângă această petiție um, a existat și un document detaliat cu toate aspectele interesante și dată fiind uh, rezoluția pe care urmează să o, elaboreze, să o elaboreze Parlamentul, poate am putea să înaintăm și eseul care a însoțit petiția celor care răspund de elaborarea primului proiect de rezoluție, astfel încât să includem și această petiție în proces. Mulțumesc. Sunt de acord cu ce a spus uh, Iuca și Darling. Vreau să zic și eu ceva vis-a-vis -vis de această democrație. Este un aspect important care s-a discutat puțin de dimineață, dar nu, nu sunt sigură că am înțeles exact ce înseamnă. De fapt, cei care au fost aici azi dimineață, cetățenii europeni care locuiesc în, Uniunea, în uh, Regatul Unit, nu au putut să voteze la referendum. S-a întâmplat la fel și ca la alegerile generale din Regatul Unit, care nu includ pe cetățenii europeni. Deci, iată, acești, uh, acest număr mare de persoane care locuiesc în Marea Britanie de atâția ani nu au putut să voteze cu privire la viitorul lor, ceea ce mi se pare absolut înfiorător. Și am mai spus despre asta și atunci, la momentul acela. Cred că în acea rezoluție sau ce-o ea, ar trebui ca acest lucru să fie menționat în numele Parlamentului, pentru că acești cetățeni europeni nu au avut nu au putut să-și exercite acest drept și e un lucru pe care nu trebuie să-l trecem cu vederea. Că să nu se pe még valaki. Mulțumesc frumos. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Bun, atunci lăsăm aceste petiții deschise. Mulțumim frumos, domnule Venables. Petiția dumneavoastră rămâne deschisă și o să fim uh, atenți la ce se întâmplă și de aici încolo. Dar dați-mi voie să vă asigur că o să vă ținem informat și pe viitor. Există procese verbale cu privire la fiecare petiție, acestea sunt înregistrate și vor fi pe masa domnului Barnier, deci uh, petiția rămâne deschisă și uh, toate părerile voastre vor fi ex, uh, expuse în acel uh, proces verbal, urmând ca progresul acestor petiții să fie monitorizat cu atenție. Este așadar important că ați fost activ la întâlnirea noastră de astăzi. Mulțumim încă o dată, domnule Venables. Continuăm dialogul cu dumneavoastră și de îndată ce avem vreun rezultat tangibil, vi-l vom comunica. Următoarea petiție a lui Robert Wesney, petiția 802 din 2016, petiționarul nu este prezent, dar este reprezentat de domnul Colbert și îi dăm cuvântul. Thank you very much and Mr. Westonay apologizes that he, he could not be here. Mulțumesc, uh, domnul um, Wesley își cere scuze că nu poate fi astăzi aici. Ați văzut din textul petiției că el, uh, petiționarul, împreună cu mulți alții, susțin că ei își vor pierde cetățenia europeană împotriva voinței lui de îndată ce Brexitul se produce. Ceea ce îngreunează lucrurile pentru cei care au votat uh, pentru rămânerea în Uniunea Europeană și aș adăuga și pentru cei care nici măcar nu au putut vota la acest referendum. Petiționarul face o analogie între cetățenie și naționalitate. Știe că nu este exact același concept juridic, dar sunt foarte apropiate și subliniază că, potrivit articolelor 13 și 17 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, Acum, acolo se spune că nimeni nu va fi privat în mod arbitrar de naționalitatea sa. Există garanții uh, pentru cetățeni, că ei nu pot fi de, uh, privați de uh, naționalitate fără voia lor și că, prin, spune el, prin analogie, acest lucru ar trebui să se aplice și cetățeniei europene. Prin urmare, cere Uniunii să găsească o cale care să permită acelor cetățeni britanici care solicită acest lucru să își păstreze cetățenia europeană după Brexit, presupunând că Brexitul se produce. Procedural, această petiție trebuie păstrată deschisă și trimisă uh, Comisiei pentru Afaceri Juridice și Afaceri Constituționale, lucru care mi se pare potrivit de două ori. Dacă e să păstrăm să-și păstreze cetățenia și e nevoie de schimbări constituționale, atunci, într-adevăr, Comisia de Afaceri Constituționale e cea care trebuie să analizeze uh, problema. Dar, dacă se poate, ca această posibilitate să fie deschisă uh, fără schimbarea tratatului, atunci ține de Comisia de Afaceri Juridice. Și cred că ambele opțiuni trebuie analizate. Oricum, domnul Verhofstadt, ca reprezentant al nostru, Uh, responsabilul uh, din partea Parlamentului pentru procesul uh, de Brexit va fi informat de acest lucru. Colegii săi și-au exprimat deja interesul major în aceast, cu privire la această idee și el analizează posibilitățile existente din perspectiva sa. Dați-mi voi să adaug faptul că toate aceste petiții arată o îngrijorare majoră și profundă în rândul numeroșilor cetățeni din Regatul Unit sau cetățenilor britanici care trăiesc în altă parte, care se simt europeni și vor să păstreze această legătură. Deci este o chestiune de suflet, dar și de minte totodată. Există drepturi juridice care sunt periclitate, care vor fi anulate dacă Brexit se produce. Evident, asta face parte dintr-o dezbatere mai amplă privind drepturile cetățenilor pe care le vor aduce în discuție în, uh, acest uh, Brexit. Singurul mod de a fi sigur cu certitudine de păstrare a tuturor drepturilor existente este, evident, întreruperea procedurii de Brexit. Există persoane în, stat, în uh, Regatul Unit care solicită acest lucru și invit uh, îi invit să ia parte din uh, acel ONG care a devenit cel mai mare din uh, Regatul Unit la momentul de față și care încearcă să oprească Brexitul. Dar dacă asta nu se întâmplă, dacă acordul de divorț numit Brexit se va conveni în următorii doi ani, evident, acest Parlament va trebui să îl analizeze și să-l aprobe sau să îl respingă iar Parlamentul, ales de cetățeni, va simți evident că este sarcina sa să analizeze mai ales modul în care drepturile cetățenilor au fost protejate și de o parte și de cealaltă. Și să nu, mai uităm, să nu uităm încă un lucru. Pe lângă faptul că poate vota da sau nu, Parlamentul are opțiunea, ca și orice guvern național de altfel, opțiunea ca înainte să voteze să trimită acordul la Curtea de Justiție, întrebând-o dacă el este în conformitate cu tratatele, inclusiv cu Carta Drepturilor. Și, evident, dacă opinia curții este că acordul respectiv nu este în conformitate cu tratatul și cu Carta Drepturilor, atunci el nu se poate produce. Acordul de separare se încheie conform articolului 50, deci drept comunitar și trebuie să respecte tratatele și Carta Drepturilor Fundamentale. Dacă există cea mai mică îndoială în acest sens, acest Parlament trebuie să fie pregătit să trimite acordul în instanță pentru ca aceasta să verifice înainte de a vota da sau nu. Evident, asta va dura puțin timp. Curtea, evident, va trebui să spună oprim ceasul în, pe procedura celor doi ani, dar uh, miza este mult mai importantă pentru că vorbim despre drepturile fundamentale ale cetățenilor. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Foarte interesant. Foarte interesant ce a avut de spus domnul Colbert. Foarte interesant pentru mine și așa neoficial acum uh, această discuție este interesantă pentru că ne discutăm despre ce se poate întâmpla politic vorbind, ar fi foarte periculos ca uh, instanța Curtea Europeană de Justiție să oprească acest proces. Trebuie să fim foarte atenți. Cei care susțin Brexit ar spune atunci că o instanță europeană îi forțează să facă ceva. Și atunci, ce aș propune eu ar fi să așteptăm până avem pe masă un acord și, în ceea ce privește elementele sale componente, să ne uităm la cele părți din tratat care ar reprezenta un dezavantaj pentru britanici, iar apoi organizațiile civice și societatea civilă din Marea Britanie să spună nu, asta nu se poate, avem nevoie de un referendum pentru că există aspecte care ne dezavantajează în acest acord, și 2019, la referendum, dacă britanicii ar hotărâ să rămână în Uniunea Europeană, iată, o răsturnare democratică a acestei situații. Doar, doar britanicii pot să ia această decizie din punct de vedere uh, din punct de vedere juridic. Este o idee a mea, însă procesul e acum departe de a se încheia și poate că referendumul duce la ieșire, dar uh, nici, Bre- nici uh, Bruxelles, nici Luxemburgul nu pot să-i pună punct. Doar britanicii o pot face. Mulțumesc frumos. Petiția rămâne deschisă. Domnule Colbert, aveți din nou cuvântul. Dacă nu vă supărați, domnule președinte, aș vrea să răspund la ceea ce tocmai ați spus. Sigur că politic este mult mai bine ca dacă ar fi să se oprească Brexitul, uh, lucrurile să se întâmple, să fie declanșate din uh, Regatul Unit. Într-o primă fază nici nu poate altcineva decât ei să le pună punct. Însă eu vorbeam despre respectarea drepturilor cetățenilor de ambele părți în cadrul unui acord pe Brexit cetățenii britanici uh, cu reședință în Uniunea Europeană și cetățenii europeni cu reședință în Regatul Unit. Drepturile lor ar putea fi afectate de acest acord și orice s-ar întâmpla vis-a-vis -vis de încercarea de oprire a Brexitului în, Marea, în Regatul Unit foarte bine, însă orice s-ar întâmpla acolo, după cum spuneam, este de, de, uh, sarcina noastră să ne asigurăm că cetățenii noștri nu își pierd drepturile. Mulțumesc! Așa este, sunt de acord cu dumneavoastră. Și de aceea este importantă activitatea noastră a Comisiei de Petiții, pentru că suntem singurii care avem legătură directă cu cetățenii și de aceea trebuie să tot aducem acest subiect pe ordinea de zi a Parlamentului European. Prin urmare, această petiție rămâne deschisă, o să revenim de îndată ce avem rezultate tangibile. Următoarea petiție este a lui Edward Williamson, are de-a face tot cu Brexit și cred că petiționarul este în sală, așa că are cuvântul. Sorry, uh, is Mr. Williamson here? Yes. Domnul Williamson este aici, vă rog, aveți cuvântul. Mă auziți? Întreabă domnul Williamson. Această uh, petiție a fost uh, depusă imediat după referendum și probabil că acoperă subiectele care au fost deja tratate astăzi, dar vă rog să aveți uh, răbdare. De la acest referendum s-au tot analizat ramificațiile acestei aventuri politice și vedem păreri contradictorii. Nu o să discut uh, implicațiile tratatului, sunt aici doar ca martor la propria mea solicitare. Azi dimineață am auzit uh, despre cetățenii britanici și cetățenii europeni care sunt privați de drepturi, de o parte sau de alta, dar și despre cetățenii europeni din Regatul Unit care se confruntă cu schimbările dureroase impuse de Brexit – Însă cred că este important ca dumneavoastră să îi ascultați pe cei care vă vorbesc din perspectiva unor cetățeni britanici care locuiesc în, Mare, în Regatul Unit și doresc să participe în continuare la îndeplinirea idealurilor cetățeniei europene, indiferent de deciziile guvernului. Această decizie nu este doar politică. Astăzi am auzit declarații ale unor reprezentanți politici din Regatul Unit, uh, inclusiv uh, Partidul Laburiștilor uh, și pe cineva de la Sinn Féin, această întreagă dezbatere a creat niște prietenii foarte bizare la nivel parlamentar, dar și în cercul meu personal de cunoștință. Dacă mă gândesc la un lucru bun care a reieșit de aici, este, cel puțin în ceea ce privește activitatea mea socială, este că am participat la tot felul de discuții cu oameni din tot Regatul Unit, uh, lucrul care nu aș fi avut ocazia să-l fac altfel. Cred că uh, Regatul Unit trece printr-o perioadă de introspecții și de reflexii, orice s-ar întâmpla mai departe și sper să iasă din această perioadă păstrându-și intacte tradițiile democratice și restaurându-și bunul simț. Dacă nu, sper ca orice poziție a Uniunii Europene să țină seama și de cetățenii britanici, fie ei din Regatul Unit, fie din Uniunea Europeană, astfel încât să contribuie la vindecarea rănilor acestui proces foarte dificil. Solicit uh, Parlamentului să fie generos în fața micilor intelecte și a micilor gândiri nu știu câți dintre voi citesc presa de scandal din Regatul Unit, care este un indicator clar al, dezbaterii, al tonului dezbaterii politice. Însă vă rog să credeți că nu este singurul aspect al dezbaterilor politice din uh, Regatul Unit. Mă întreb, de asemenea, dacă discuțiile din uh, Irlanda de Nord privind uh, acordul referitor la Vinerea Mare sau din, uh, privind cetățenii din uh, insula Lonovan uh, intră în aceeași retorică. Știu că dezbaterea privind Irlanda de Nord este foarte specifică, dar lucrurile trebuie să fie spuse clar acolo. Sper că principiile și lecțiile care se aplică acolo se vor aplica și uh, cetățenilor britanici. Am o solicitare și către eurodeputații reprezentanți ai uh, Regatului Unit să aibă o prezență mai vizibilă la toate aceste proceduri. și să ajungă la un consens. Știu că uh, există discuții cu privire la un uh, consens transpartinic, însă eu chiar insist că, că aceste principii sunt uh, fundamentale, merg dincolo de principiile partidelor, deși mare parte din dezbatere încă se adaptează la liniile partidelor. V-aș ruga așadar să-i convingeți pe colegii de partide să participe la aceste discuții, poate chiar și pe cei care sunt partizani uh, ai opoziției și ei pot să-și prezinte perspectiva. Una dintre uh, problemele acestei dezbateri este că vindem castraveți grădinarului și nu invităm pe cei care nu văd uh, rostul acestor discuții. În concluzie, pentru că știu că timpul este scurt, înțeleg că sunt chestiuni constituționale complexe care nu s-au discutat, însă pledoaria mea este una din suflet când spun că am vrea să includeți pe toți cetățenii britanici într-un mod uh, creativ, uh, fie că trebuie să o faceți prin tratat, fie prin alt uh, instrument, să aveți generozitatea și inițiativa în acest sens. Nu să-i considerați doar o parte din pachetul de negociere. Mulțumesc pentru atenție. Köszönöm szépen én is. Szeretném elmondani önöknek, hogy amennyi... Da, mulțumesc. Și am ascultat uh, toate cele spuse. Sigur că e important să știm ce se întâmplă și în Parlamentul European și chiar odată la câteva săptămâni aș putea spune că se desfășoară ceva, câte un eveniment, o audiere privitor la Brexit. Deci Parlamentul este foarte atent la întregul proces și uh, vom uh, examina lucrurile în detaliu. Am un uh, prieten expert în drept internațional uh, sunt multe uh, detalii, e un proces extrem de complicat, multe lucruri pe care încă nici nu le cunoaștem. Că totuși a durat, a, a, a durat uh, zeci de ani până când Regatul Unit a intrat în uh, Unita, Uniunea Europeană, deci nu <laughs> va dura, nu va fi așa ușor să iasă. Și nu știu dacă Uh, oamenii s-au gândit la lucrurile astea când au votat cum au votat. Prima uh, Petiționarea a spus astăzi că ar fi bine, dacă îți dai seama că ai o opinie greșită, să o schimbi, să te răzgândești. Deci nu putem exclude aici această posibilitate. Asta, până la urmă, e în mâinile cetățenilor britanici. Doamna Honeyball. Mulțumesc și vreau să mulțumesc domnului în care e, uh, de fapt, din circunscripția mea electorală din Londra. Vreau să spun câteva cuvinte despre Londra și alte orașe mari din Regatul Unit care au votat să rămână. Londra a votat 60% să rămână în Uniunea Europeană. Scoția, la fel. Poate nu e neapărat subiectul de astăzi, însă e important de spus și asta. și uh, este o falie între zonele urbane, fostele zone industrializate și zonele rurale și această falie crește în ce în ce mai mult în societatea britanică. Și probabil că de aceea și fost rezultatul care a fost și ar fi util pentru comisia noastră să știe poate că s-au făcut sondaje recent, sondaje de opinie, care acum încep să arate că opinia publică în Marea Britanie și-a cam schimbat părerea. Niște sondaje recente ar spune că acum o majoritate de cetățeni britanici regretă decizia luată. Deci lucrurile se schimbă. E, e totuși important că democrația nu e o fotografie cremită în timp, e un proces care evoluează. Noi trebuie să înțelegem uh, zi de zi ce se întâmplă. Într-adevăr, aveți dreptate. Acum uh, decizia finală e în mâinile cetățenilor britanici, dar e uh, o aventură comună, practic. E o întreprindere comună. Sigur că jumătate din cuvânt aparține Uniunii Europene. Sigur, până la urmă nici măcar cetățenii, nu toți cetățenii britanici au luat decizia, ci a fost mai, mai puțin de două treimi dumneavoastră considerați că a fost într-adevăr un referendum cu adevărat democratic? Sigur, sunt din ce în ce mai mulți cetățeni care, cum spuneam, regretă decizia luată. Și lucrurile nu sunt îmbunătățite de acest guvern minoritar. Și după cum spunea domnul Williamson, asta se va uh, resimți și în uh, Irlanda de Nord. Irlanda, Republica Irlanda va rămâne în Uniunea Europeană. Și acum, uh, cum se va rezolva întreaga problema frontierei, ca să nu fie o frontieră cu controle dure? Nimeni nu știe. E doar una din multele dificultăți ale acestui proces. Și uh, un acord care reglementa lucrurile în Irlanda de Nord uh, încă nu a fost restabilit, deși s-a prăbușit pur și simplu. E util ca toți colegii să înțeleagă bine cum stau lucrurile. Nu, dar niciodată nu am considerat că referendumul e bătut în cuie. Totuși am uh, fost membri uh, ai Comunității Europene timp de 40 de ani și nu putem să ștergem lucrurile astea de pe zi pe alta. Uh, și cam jumătate din cetățenii noștri nu vor să iasă din Europeană. Nu neapărat la asta să referi domnul Williamson, dar cred că e important să știm și asta, pentru că e foarte important să știm care e poziția, pe urma urmă, britanicilor. Că să nu se penești. Că să nu se penești. Da, mulțumim, spune președintele sigur că vom uh, lucra împreună cu celelalte comisii parlamentare. Sunt și alte comisii, desigur, care se ocupă cu acest aspect. Da, vreau doar să mulțumesc domnului Williamson spre următoarea vorbitoare pentru că a depus această petiție. Profit de ocazie să mulțumesc acelor de cetățeni britanici care și membrii Parlamentului European, nu doar britanici, ci și de alte eh, naționalități. Eh, Guy Hofstadt a spus în plenară că a primit eh, sute de e mail de la oameni care îi spuneau că ei nu doresc să își pierdă calitatea de cetățeni ai Uniunii Europene. Nu i vorbă că locuiesc în străinătate sau nu. ei își doresc oricum să aibă un impact direct asupra rezultatului uh, referendumului, dar ideea principală e că ei se simt europeni și văd faptul că o cetățenie europeană le aduce o reală valoare adăugată. Și mesajul uh, a fost auzit și a fost foarte important. Și pur și simplu s-a schimbat atmosfera în dezbaterea de Parlamentul European prin aceste mesaje de la cetățeni. Uh, și mult, discuția privitoare la cetățenia uh, Uniunii Europene a devenit una mai largă, nu doar despre cei un milion și jumătate de britanici care trăiesc în Uniunea Europeană și cei 3 milioane de cetățeni europeni care trăiesc în Regatul Unit, ci discuția se referă și la percepția britanicilor asupra lor înșile și pur și simplu s-a schimbat dezbaterea și la Parlamentul European. Am avut o audiere uh, acum câteva săptămâni în legătură cu cetățenia Uniunii Europene. A fost o adiere comună între Comisia noastră și Comisia pentru Libertăți Civile și în discuțiile cu Guy Verhofstadt această schimbare a reieșit foarte clar. Respectiva audiere Și motivul pentru care m-am cam enervat la intervenția mea anterioară, pentru că, iată, participarea de azi e scăzută, au participat la respectiva audiere și uh, europarlamentarii eurosceptici britanici și și-au exprimat și ei punctul de vedere. Și ce îmi pare uh, regretabil astăzi e că, iată, avem cetățeni care vin în fața Parlamentului European, care totuși își repeze în timp ca să vorbească direct cu uh, aleșii lor și europarlamentarii care uh, <laughs> au fost avocați ieșirii din Uniunea Europeană nu au timpul, curajul și, uh, până la urmă, simțul răspunderii de a vorbi direct cu cetățenii care își exprimă îngrijorările prin intermediul petițiilor. E pur și simplu uh, nu excesiv față de oamenii care vor să vorbească cu cei din Parlamentul European și Bun, poate sunt părtenitoare, dar e important să spun. Uitați, noastră ați, v-ați răpit în timpul propriu să veniți aici și să ne adresați aceste întrebări și aș fi sperat că măcar unii europarlamentari care au mult timp și multe resurse parlamentare și uh, uh nu fac decât să defăimeze Europa, puteau să vină și ei 5 minute să spună de ce au poziția pe care o au. Vă asigur că uh, avem un consens transpartinic în acest uh, Parlament în ce privește cetățenia Uniunii Europene și drepturile respective și am auzit-o toată, pe durata întregii reuniuni de astăzi, vom pregăti o rezoluție după vară și ne vom asigura că în respectiva rezoluție nu doar că reflectăm uh, îngrijorările celor 4,5 milioane de cetățeni, ci vom reflecta și preocupările britanicilor din Marea Britanie care vor să-și mențină statutul de cetățeni ai Uniunii Europene și drepturile respective. Va fi dificil, nu e ușor din punct de vedere juridic și constituțional, oameni care aici sunt creierele noastre, eminențele noastre și în uh, aceste materii, dar trebuie să recunoaștem principiul și faptul că multe milioane de britanici se consideră ca fiind europeni și simt că pierd ceva, chiar dacă uh, rămân uh, pe, în insulă. Peter, iar. Da, mulțumesc. Pot să spun că în grupul meu nu avem uh, cetățeni britanici, dar mă rog, nu despre asta e vorba. Vreau să spun că uh, în momentul Brexitului grupul nostru a luptat pentru uh, o inversare a rezultatului, teoretic se poate face. V-aș încuraja, așadar, aș încuraja petiționarii să persiste și să uh, stăruiască în argumentele lor nu doar la Bruxelles, ci și la ei acasă, că avem nevoie de această dezbatere, avem nevoie ca ea să continue faptele vorbesc împotriva Brexitului, însă deciziile sunt cele care se cunosc. Însă trebuie să se continue discuția la nivel public și nu doar de aici. Facem și noi de aici tot ce putem, dar și în Regatul Unit petițiile astea trebuie să rămână deschise și, după cum spunea președintele, vom continua să monitorizăm situația și să, să, fim, să ne asigurăm că drepturile omului sunt respectate. Președintele, mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, se pare că nu. Ă, vă spun că acestea sunt petiții foarte importante și sunt importante și spusele domnilor voastre. Cred că în ultimele trei săptămâni Regatul Unit ă, s-au petrecut ă, evenimente foarte importante. Mulți oameni și-au exprimat nemulțumirea față de situație și doamna prim-ministru May a spus că Regatul Unit a luat decizia pe care a luat-o cu o mică majoritate și ea a vrut un mandat mai puternic pentru Brexit. Asta a transmis ea britanicilor și ce au răspuns britanicii? Britanicii au răspuns nu. Nu îți dăm un astfel de mandat. Deci, văd eu că întrebarea asta rămâne deschisă și în societatea britanică. De ce e important să continuăm și noi să uh, păstrăm des, deschise petițiile, să, dumneavoastră să percepeți faptul că sunteți bineveniți aici, orice cetățean britanic, orice alt cetățean european, le Williamson, și petiția noastră va rămâne deschisă și vă vom invita din nou dacă acest eveniment revine în prim plan. E, avem acum o, nouă, o altă cetățeană britanică alături de noi, Jordan Redford, este petiția 1142 al cetățean britanic. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, sunt un cetățean uh, britanic, uh, trăiesc în Regatul Unit, dar petiția mea se referă la cetățenii din toate statele membre. Uh, scopul meu este de a identifica cel mai bun proces Uh, pentru toți cetățenii când orice stat membru părăsește Regatul Unit, spune domnul Jonathan Guthridge. Sunt uh, drepturi scrise în Cartea Fundamentală a Drepturilor Omului care trebuie respectate. E vorba și de participa, dreptul de a participa uh, negocieri și cetățenii uh, individuali, persoane fizice pot uh, ataca deciziile care le impietează, uh, le impietează drepturilor lor. Uh, Articolul 50 al Tratatului de la Lisabona nu descrie cum se afectează cetățenia când un stat membru părăsește UE. Asta înseamnă că Brexitul va fi un precedent și în ce privește cetățenia. Există un risc pentru valoarea viitoare a cetățeniei UE dacă negocierile nu vor ține cont de drepturile fundamentale. Cetățenii europeni au nevoie ca acest proces să fie unul serios. Petiția mea dorește o comunicare directă cu toți cetățenii ca să știm exact ce se întâmplă și să putem și noi să reacționăm. Și o explicație a faptelor care ar permite persoanelor fizice să atace deciziile privitoare de Brexit care, le, care afectează personal. Cred eu că Uniunea ar trebui să organizeze audieri în întreaga Europa, inclusiv Regatul Unit, ca cetățenii să spună exact cum le vor fi afectate viețile. E vorba de o chestiune morală și juridică, dar și o problemă administrativă E vorba de rezultate pozitive pentru cetățeni, e vorba de apărarea valorilor europene și a cooperării și a cetățeniei internaționale. Deci uh, cer claritate în întregul proces juridic prin care Uniunea Europeană acționează pentru a uh, pune capăt uh, cetățeniei când se completează, când se încheie tragerea unui stat E important să definim cum se întâmplă acest lucru, pentru că asta ne va permite să înțelegem mai bine cum uh, poate fi folosit dreptul constituțional și instituțiile europene de către cetățeni pentru a influența acest proces și a ataca orice fel de decizie injustă. Uh, calitatea de cetățean a Uniunii este una suplimentară față de cetățenia națională, este o cetățenie supranațională deosebită de cetățenia națională, ca cetățean, uh, înțeleg că există o legătură între cetățenia mea națională și cea supranațională, dar pot și să văd că există diferențe între acestea uh, cetățenia mea de a, a, calitatea mea de cetățean european îmi, îmi uh, permite să fiu membru într-o comunitate de 500 de milioane de oameni și am și o obligație morală să particip la legile europene și să protejez realizările europene. Deci, pentru mine nu este suficient o prezumție cum că legătura între cetățenia națională și internațională înseamnă că cetățenia Uniunii Europene dispare pur și simplu când se produce Brexitul. Uh, pur și simplu nu pot să cred că uh, trebuie să rămân cu mâinile în sân când se produce un eveniment fără precedent în istoria uh, omenirii uh, cu cetățenia europeană am început să dezvoltăm un contract social între Uniunea Europeană și cetățenii ei. Și atunci încheierea, terminarea acestui contract înseamnă negocieri între Uniune și cetățenii săi. Așa e drept și corect. Într-o perioadă în care uh, informațiile circulă din ce în ce mai rapid Bineînțeles că trebuie să ascultăm uh, ce spun oamenii. E pur și simplu de bun simț. Nu e nici măcar etic ca un referendum național să pună capăt cetățeniei internaționale pentru milioane de oameni fără a le da uh, uh dreptul de a-și spune părerea. Carta drepturilor fundamentale spune că orice fel de persoană trebuie să poată lua cuvântul atunci când se iau decizie care o afectează direct. Uh, dreptul de a fi auzit e o ocazie pentru ca noi toți să uh, participăm la luarea de decizii. Sigur, uh, astfel se pot descoperi mai bine cauzele acestui proces, uh, se pot cunoaște toate punctele de vedere diferite și noi idei pot apărea și oamenii și diversele grupuri politice se pot înțelege mai bine între ele. Deci aș dori să solicit ca Uniunea Europeană să pună în aplicare un program de audieri ca să spună cuvântul oamenii de rând, ca să spun așa, și să spună cum îi va afecta uh, faptul că nu vor mai fi cetățeni europeni, să fie audieri formale, dar la care să poată participa toți cetățenii din statele membre, fără uh, uh conflicte și fără partizanate. Și uh, ce spun oamenii trebuie să fie transmis echipe de negociatori uh, și poate că e ironic că Brexitul, dacă se va petrece cum am descris eu, va fi o șansă pentru o democrație mai inclusivă, care ar putea consolida participarea în Europeană și ar însemna o nouă tendință pozitivă în relațiile dintre cetățenii britanici și ai Uniunii Europene și uh, cetățenii europeni trebuie să aibă șansa de a influența acest, cele uh, întâmplate și o șansă de a ataca deciziile dacă acestea le atacă și le încalcă drepturile. Mulțumesc! Vă mulțumim, spune președintele. Și vă garantez că vom discuta uh, fiecare pas al procesului în uh, uh, Parlamentul nostru ca totul să se desfășoare în mod transparent, totul va fi public. Sigur, lucrurile încă nu s-au încheiat, mai sunt încă doi ani în care se mai pot întâmpla multe. Și uh, oamenii se mai pot răzgândi, după cum se spune aici. Corbett. Da, eu vorbesc în calitate de membru al Parlamentului European. Uh, Urez bun venit petiționarul în ce privește uh, faptul că trebuie dată ascultare cetățenilor. Sigur că noi întotdeauna încercăm să facem asta la Parlamentul European în diverse moduri. Majoritatea comisiilor parlamentare organizează audieri publice în legătură cu diverse aspecte ale Brexitului. Uh, cred că petiționarul are dreptate când spune că toate lucrurile astea trebuie făcute în mod sistematic și într-un într, -un, într -un mod care să ofere mai multe șanse ca cetățenii să spună părerea. Iată, ați sosit aici, ați cheltuit bani, ați pierdut timp pentru a vă întâlni cu noi și trebuie să ne gândim că mai sunt mulți cetățeni care nu au această șansă. Um, Din păcate, domnule președinte, <laughs> trebuie să plec și ca să particip la altă reuniune în Parlament eh, peste câteva momente, așa că vreau doar să mai adaug că ascultând, eh, iată ce spun atâția petiționari, eh, fiecare legându-se de un alt punct de vedere, o altă nuanță a problemelor cauzate de Brexit, fiecare dintre ei susținut de mulți alți oameni, și apropo, petițiile de aici sunt doar vârful icebergului. Și uh, văzând toate acestea, ne putem da seama de uh, regrete, de faptul că mulți cetățeni europeni se simt europeni sau pur și simplu își dau seama că ar fi afectați negativ, uh, își vor pierde din drepturi dacă vor uh, trebui să renunțe la cetățenia europeană. Și cred că ce auzim aici și cu alte ocazii Uh, e foarte important. Și dacă ignorăm ce auzim, uh, noi vom avea de plătit. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. Mulțumim noi aici pentru petiție și pentru că ne-ați prezentat-o și vom lăsa și această petiție deschisă, spune președintele, iar acum Dennis Hicks, petiția 080 pe 2016. Domnul Hicks are cuvânt. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Dar uh, îmi bucură faptul că pot să fiu astăzi în fața dumneavoastră. Este prima dată când am ajuns până într-acolo încât am renunțat la propriul meu parlament, fiindcă nu mai cred că acei politicieni pot să-mi fie de vreun folos și recurg la dumneavoastră, la uh, parlamentarii europeni. Eu am drept profesie să creez avere, să creez bogăție. M-am uitat din când în când pe câte o directivă, sper că am introdus corect uh, dispozițiile regulamentului RICI în uh, compania mea, dar nu cunosc alminter foarte multe lucruri din legislația europeană și e prima dată când mă folosesc de ea pentru a participa aici. Pe mine însă mă interesează rezultatele mai degrabă decât să creez consens așa, ținând seama de uh, activitatea mea. Câteva observații. Prima, în urma discuțiilor și de azi dimineață, de alminteri. Nu-mi place deloc să fiu folosit ca monedă de schimb în discuțiile care uh, vor urma în cursul negocierilor. Cred că ideea europeană dacă e de folos dacă britanicii sunt păstrați în uh, familia europeană, pentru că pe termen lung vă garantez că britanicii vor cere ei să se întoarcă. De aceea, cer Parlamentului European să considere Brexit ca un caz foarte special și ca atare să accelereze cumva procedura privitoare la naționalitatea europeană pentru cetățenii britanici, care dintr-o decizie, într-un fel sau altul, să facă obiectul unei decizii a autorităților dumneavoastră. Acum, câte ceva despre ce fac eu. Am venit în Belgia în 91. M-a trimis compania la care lucram. Pe urmă m-am însurat cu o franțuzoaică, iar părinții ei erau polonezi, fugiseră din Polonia chiar înaintea începerii celui de-al doilea război mondial, fiindcă au trebuit să își pună problema ce fac, rămân în Polonia sau fug la familia lor din Franța. Am doi copii care sunt bilingvi, sunt cetățeni și francezi și britanici, amândoi fac uh, doctorate la Londra în momentul ăsta, deci iată, din asta, cred că vă puteți da seama că eu reprezint unul dintre cele mai bune exemple de ideal european. Mai bun de atât nu cred că se poate. Și înțelegeți acum de ce sunt cu totul cu, cu totul uluit și copleșit de oroarea la care asistăm în sistemul politic britanic. Politicienii noștri și aș, aș spune și presa noastră au permis în, într-un mod simplist și uh, cu forța stabilirea viitorului uh, cetățenilor britanici. After the vote, um, actually I felt... După vot, am avut o discuție cu soacra mea poloneză, și ne-am pus problema dacă nu cumva ar trebui să plecăm în uh, Polonia sau să ne stabilim acolo. Pentru că m-am dat seama că am fonduri mai mari în fondul de pensii belgian, că pot să mă mut în Franța, dar în uh, Regatul Unit am petrecut decât un an de foarte multă vreme și asta înseamnă că mi-am pierdut dreptul la reședința acolo sau reședința de acolo. De aceea sper ca Parlamentul, care este ultima redută a democrației, Parlamentul European, să mă ajute să îmi soluționez această uh, dilemă, permițându-mi, într-un fel sau altul, să obțin naționalitatea, cetățenia unui alt stat membru. Dacă reușiți să convingeți dacă reușiți să convingeți statele membre ale Uniunii Europene că Brexitul trebuie tratat ca un caz absolut special, aveți cea mai mare șansă să câștigați lozul câștigător. Mi-ar fi plăcut mie să am un bunic german, dar n-am. Risc să am copii francezi, proprietăți în Belgia și în Franța, dar s-ar putea să trebuiască să primesc viză ca să mă duc la proprietățile mele din aceste țări, ceea ce este absurd. Atâta vreme cât eu, practic din 92 încoace, am hotărât că vreau să rămân în această țară. Nu știu dacă e corect din punct de vedere juridic, deși am vorbit un pic cu un avocat azi dimineața, dar cred că ca Uniunea Europeană să-i considere pe cetățenii britanici ca o monedă de negociere, mie mi se pare că din punct de, este un motiv de discriminare pe temeiuri de cetățenie sau de naționalitate. Nu mi se pare corect. E adevărat că Regatul Unit a renunțat la principiul nediscriminării în baza uh, acestui, în baza uh, cetățeniei. Dar Uniunea Europeană nu. Și încă eu sunt cetățean european. Și în ce privește cererea mea de cetățenie, cum spuneam, e practic o lotărie, am și făcut cerere, am așteptat patru luni până să primesc un răspuns. Și acum o să cer și card de reședință francez. Aș, așa am ajuns, pentru că sunt extrem de îngrijorat de ce se va întâmpla peste vreun an jumate. Aște- încerc să găsesc orice soluție ca să-mi păstrez modul de viață pe care eu și familia mea îl avem în prezent. Am să închei aici solicitarea mea, dar aș mai adăuga doar câteva lucruri. Când aud cuvântul reciprocitate, în orientările și când văd în, în orientările de negociere, cuvântul ăsta mă îngrozește. Al doilea lucru. Dacă Uniunea Europeană este drăguță și politicoasă, atât de drăguță și de politicoasă încât să lasă britanicii să rămână în Uniunea Europeană sau Regatul Unit, iată care e sugestia mea terminați negocierile până la Crăciun. Pentru ca britanicii să aibă un an la dispoziție ca să fie informația în legătură cu consecințele părăsirii, pentru că vă spun, în referendum nimeni n-a vorbit de consecințe. Și atunci când britanicii vor afla care vor fi consecințele referendumului, își vor schimba părerea. Vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat. nu se én is, Korbett kolléga parancsoljon. Thank you. The, uh, just one point. Mulțumesc, domnul Cobet. Da, mai trebuie să spun ceva înainte să plec la cealaltă reuniune. Petiția ridică problema posibilității de a se încheia subiectul um, uh, uh, permiterii cetățeniei până la Crăciun. Numai că există principiul nimic nu este convenit până nu se convine în legătură cu toate. Deci cetățenii nu vor ști până la sfârșitul negocierilor dacă ce s-a convenit va intra sau nu în vigoare. Și atunci ne-am întrebat, unii dintre noi, dacă nu ar putea exista un acord separat cu privire la drepturile cetățenilor, chiar la începutul procesului să fie convenită sub subiectul acesta, să facă obiectul unui acord, ca să nu fie ținuți, să nu fie subiectul acesta ținut ostatec negocierilor. Și atunci, în discuția cu domnul Barnier, domnia sa ne-a spus nu putem vorbi de mai multe acorduri, e vorba doar de un singur acord. Acesta este rezultatul discuțiilor cu britanicii, deci ar fi uh, o inconsecvență juridică. Nu putem, e o piedică juridică. Scrie agreement doar la singular. Însă, azi dimineața am auzit că dacă se va ajunge la un acord bun în lunile următoare cu privire la subiectul acesta, până când se termină discuțiile pe marginea celorlalte subiecte, ar putea să se realizeze un schimb de scrisori între UE și UK, în care ambele părți să convină să pună în aplicare această parte a negocierilor, indiferent de cum vor evolua celelalte părți ale negocierilor. Și asta mi se pare o idee care merită susținută de Parlamentul acesta, dacă nu și de Parlamentul Britanic, de ce nu? Pentru că asta ar ajuta să se ofere cetățenilor măcar un pic de certitudine. Mulțumesc foarte mult și îmi cer scuze, chiar trebuie să plec. Igen, köszönöm szépen én is, és szeretném Hicks is biztosítani arról, hogy ez a kérdés az áll... Mulțumesc foarte mult. Domnule Hicks, eu vă garantez că subiectele acestea sunt probleme de principiu extrem de importante. Abia am început să parcurgem aceste chestiuni în discuții, însă este clar că e o problemă de principiu de care va trebui să ne ocupăm. Ce se va întâmpla cu încercarea eventuală de a corecta o decizie greșită? Da, ar fi, poate, posibil uh, să, s-ar putea să, să fie, să existe și posibilitatea asta de a se răsturna decizia luată a Regatului Unit, dar asta va ține de sigur de britanici. Mulțumim foarte mult, menținem deschisă petiția. Și acum, în continuare, petiția 832, petiționarul nu este prezent. Avem două petiții în continuare și voi da cuvântul doamnei Poceva. Laura Tilindait și doamna Poceva sunt autoarele următoarei petiții. De fapt, este vorba nu de o petiție, ci de un studiu. Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru ocazia de a prezenta această, acest studiu. Este o onoare să vi-l prezint în prezența tocmai a acelora care sunt direct afectați de retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, iar drepturile lor fac obiectul analizei noastre de ceva timp. Am uh, colaborat cu analiști politici de la Serviciul de Cercetare pentru Deputați și am publicat uh, și alte studii pe lângă acesta. Nu toate sunt uh, online, dar urmează. Și e vorba de prioritățile pentru prima etapă a negocierilor în jurul subiectului Brexit, la care se referea și domnul Corbett. E vorba de drepturile cetățenilor, dar și acordul financiar, obligațiile financiare ale Regatului Unit față de Uniunea Europeană și posibila frontieră uh, între Irlanda de Nord și Republica Irlanda, mă rog, acordul din Vinerea Mare. În acest studiu ne concentrăm foarte mult, desigur, pe poziția Uniunii Europene și pe prioritățile sale, abordând și implicațiile scenariului în care nu s-ar ajunge la un acord. Nu putem să ne gândim la alte scenarii al unor acorduri diferite în acest sens. Și acum îi dau cuvântul colegei mele. Mulțumesc! Mulțumesc că ne oferiți ocazia de a vorbi despre subiectul acesta al negocierilor de retragere și al drepturilor cetățenilor în acest context. Hmm. Okay, I just skipped too many slides. As we all know, the uh, European Council adopted it. După cum știm cu toții, Consiliul uh, a adoptat orientările în aprilie, prin care se stabilește ce e de făcut, etapa, uh, abordarea epatiza, etapizată în negocieri. În prima etapă se pune problema um, retragerii Uniunii, uh, Marii Britanii din Uniunea Europeană, din uh, legislația Uniunii Europene și asigurarea cetățenilor pentru uh, asigurarea certitudinii pentru părțile interesate. Orientările Consiliului au identificat așadar pentru această prima etapă mai multe priorități, printre care se află și prioritățile identificate în rezoluția din 5 aprilie, deci prioritățile pe care și Parlamentul European le identificase în acea rezoluție la care s-a referit și colega mea, obligațiile financiare, acordul din Vinerea Mare, drepturile cetățenilor. Dar din drepturile cetățenilor doar ceea ce se leagă de libera circulație și drepturile conexe. Printre care se află dreptul la ședere, tratament egal și coordonare în ceea ce privește asigurările sociale. Eu mă voi ocupa de reședință, colega mea de celelalte. Vom vorbi așadar de cum arată în prezent cadrul legislativ, care sunt și ar putea să fie implicațiile Brexit, deși, așa cum arăta și colega mea, este foarte greu de, a, de presupus ce se va întâmpla. Dar, desigur, ne ocupăm în principal de poziția Uniunii Europene, care acum este mult mai limpede în urma documentului uh, Comisiei cu privire la principiile de bază și în urma, desigur, a publicării orientărilor de negociere. Learn how to. Um, well, it has been said already, and I'm uh, pretty aware that it's. it's Se vorbește despre ce înseamnă caracterul derivat al cetățeniei Uniunii Europene. Înseamnă că orice persoană care are cetățenia unui stat membru este și cetățean al Uniunii Europene, cetățean european. S-a vorbit foarte mult, s-au prezentat argumente și aici, în sensul favorizării unei reforme a cetățeniei europene. I'm not going N-am să intru însă în această discuție acum. Ce încercăm noi să arătăm pe slide-ul acesta este scenariul cel mai sumbru. Ce s-ar întâmpla, adică în cazul în care nu s-ar ajunge la un acord fără garanții și concesii unilaterale. Cetățenii ar deveni, în sensul Uniunii Europene, cetățenii britanici ar deveni resortisanței țărilor terțe. Nu li s-ar mai aplica legislația europeană, exist, li s-ar aplica, în schimb, Uh, în funcție de țara în care s-ar afla, eventuale dispoziții din dreptul migrației. La ce ne referim când vorbim despre achiul european în materie de resortisanțe ai țărilor terțe? E vorba, de exemplu, de uh, directiva privind uh, șederea pe lungă durată care se aplică resortisanților din țările terțe sau e vorba despre directiva privind cardul albastru și așa mai departe. Pentru cetățenii din Uniunea Europeană a celor 27, lucrurile diferă puțin, în sensul că ei nu și-ar pierde statutul de cetățean european ca atare. Dar cei care și-ar avea reședința în Regatul Unit ar fi la rândul lor supuși cerințelor legislației în privința migrației din această țară. Este și motivul pentru care Both UK nationals and EU27 citizens have been, for example, trying to acquire the nationality. De aceea insistăm asupra problemei naționalității sau a cetățeniei statului gazdă. Oficiul de statistică din Germania a publicat o statistică în baza căreia numărul de cetățeni britanici naturalizați în 2016 crescuse cu 360%. Și cu asta fac trimitere și la ce spunea domnul britanic, și anume că acum, din cauza acestei incertitudini insuportabile cu care se confruntă foarte mulți cetățeni britanici din Europa, cer cetățenia statului în care locuiesc. În absența unui acord statele membre ar putea, într-adevăr, să-și îndemne autoritățile naționale să uh, mai îmbrânzească condițiile pentru acordarea cetățeniei statului respectiv pentru cetățenii britanici, care este acum poziția de negociere a Uniunii Europene. Din documentele de lucru ale Comisiei și din orientările de negociere se pornește, se bazează aceste orientări pe drepturile cetățenilor. Mai întâi de toate, se dorește păstrarea drepturilor și a statutului potrivit orientărilor aceste drepturi ar trebui să includă și drepturile care ar interveni ulterior, de exemplu dreptul la pensie. De asemenea, sunt cuprinse și drepturile în curs de a fi obținute, cum ar fi uh, reședința permanentă. Și e vorba aici, desigur, de cetățenii europeni ai din cele 27 de state membre care locuiesc în Regatul Unit și invers. Sunt drepturi care ar trebui să poată fi puse în aplicare, să fie uh, de care ar trebui să se bucure cetățenii de-a lungul întregii vieți. Comisia spune practic că dorește să aibă exact același nivel de protecție ca și cel garantat în prezent de legislația europeană potrivit interpretării Curții Europene de Justiție. Și cu acestea ajung la următorul slide, care este de fapt acest nivel de protecție echivalent. Again, I'm not going uh, into detail of all the categories which nu voi intra în detaliile fiecarei categorii cuprinse în acest slide. Am fost și dimineața la ședințe și am văzut că multe dintre aceste subiecte au fost deja abordate. Cu tot acestea, dați-mi voie să subliniez câteva subiecte. În ce privește condițiile actuale, care sunt actualele condiții, care sunt standardele de protecție acordate acum cetățenilor europeni. Situația juridică este următoarea. Condițiile pentru rezidenți sunt, uh, se bazează, sunt reglementate de Directiva 48, depinzând de categoria de persoane vizate. Dacă e vorba de mm, uh, studenți, dacă e vorba de membri ai familiei și așa mai departe. Sau lucrători. Dacă ești lucrător, trebuie să poți să îți ai reședința într-un stat membru al Uniunii Europene, iar Curtea de Justiție încă din uh, jurisprudența sa foarte timpurie, a spus foarte clar că lucrător trebuie să fie un concept din dreptul european, pentru că vorbim despre um, libera circulație a lucrătorilor și asta se prevede în tratate. Ori nu putem lăsa la latitudinea interpretării la nivelul statelor membre a conceptului de lucrător, care interpretarea ar putea fi limitată. atunci ai nevoie de o interpretare mult mai amplă în baza dreptului european. scurt, durata scurtă, să spunem, a unui contract de muncă, să spunem un contract de muncă part-time sau uh, nivelul remunerației sau numărul de lucrători este irelevant. Worker. Ce înseamnă lucrul acesta? Și azi dimineață am auzit că sunt state membre unde se impune se impun cerințe în ce privește numărul de ore pe săptămână lucrate sau nivelul remunerației. Acordul de retragere poate fi extrem de generos față de lucrători, indiferent de cât de îngust este, de, este uh, definit acest termen. Și cred că tocmai de aceea este foarte important să se stabilească acest lucru în cursul negocierilor. Ce înseamnă în prezent termenul de lucrător? Comisia susține, desigur, că e vorba de termenul în sensul interpretării CEJ. Dar azi dimineață s-a pus accentul pe faptul că supuși deosebit, în mod deosebit uh, riscurilor sunt uh, cei care se află într-o situație atipică din acest punct de vedere al contractului lor de muncă. Apoi aș sublinia problema asigurărilor de sănătate. Iarăși au fost discuții foarte ample pe tema aceasta în Regatul Unit, ele continuă și în prezent Accesul la serviciile NHS, Serviciul Național de Sănătate Britanic, nu este la fel de cuprinzător ca uh, ceea ce prevede directiva privind cetățenia. Comisia în 2012 a deschis proceduri de încălcare a dreptului comunitar împotriva Regatului Unit pe tema aceasta. În 2016 Comisia ne-a confirmat că procedura este încă în curs, dar acum cu ce se va întâmpla cu rezultatul acestei proceduri rămâne o necunoscută. Prin urmare, s-ar putea să, să trebuiască discutat despre asta în contextul negocierilor de retragere, pentru că subiectul ar putea avea un efect extrem de băgubitor asupra celor care se bucură încă în prezent de dreptul la libera circulație. Um, family members, uh... Membrii familiei. În prezent, indiferent de naționalitatea sau cetățenia acestora, acum membrii familiei pot să se alăture unui cetățean european și asta în baza tratatelor. Dar încă o dată, ca să înțelegem mai bine cât de generoasă e această acțiune, resortisanții țărilor terțe din Regatul Unit fac obiectul unor condiții mai stricte stabilite prin așa numita directivă privind reîntregirea familiei aplicabile uh, resortisanților din țările terțe. Exact- M-am uitat pe textul acestei directive chiar ieri pentru a vedea ce cere această directivă aplicabilă resortisanților din țările terțe. Ca să vă dau un exemplu de ce vor pierde cetățenii europeni britanici. Directiva aceasta permite într-adevăr statelor membre să ceară familiei să dispună de resurse stabile și uh, constante. să le ceară să aibă un uh, spațiu de locuit potrivit standardelor um, de care se bucură o familie normală din țara respectivă se pot impune și cerințe de integrare, cum ar fi cerințele de limbă, de cunoașterea limbii. Deci, într-un scenariu pesimist, în care nu s-ar ajunge la un acord, asta ar avea de pierdut uh, cetățenii care acum sunt încă cetățeni europeni, inclusiv în subiectul acesta al reîntregirii familiei. Voi sări peste următorul slide, referitor la formalitățile administrative. Ca să mai câștigăm timp, îi voi da cuvântul acum colegei mele, care se va referi la drepturile privitoare la asigurările sociale și tratament egal. Um, Pentru că și petiționarii au subliniat și ei acest lucru, evident nu ține totul de reședință. Nu e suficient dacă spui mă mut într-un alt stat membru. Importante sunt drepturile care vin odată cu cetățenia. Și exact asta vor și ei să zică, nu doar că se pot muta dintr-o parte în alta. Un asemenea drept este dreptul la nediscriminare sau drept la tratament egal al tuturor cetățenilor europeni, țărilor europene. De aceea un uh, cetățean se poate muta într-un alt stat membru să lucreze, să se pensioneze sau așa mai departe, pentru că acolo poate fi tratat ca și cetățean al țării respective. Și de aceea este interesant să faci uz de acest drept de reședință. Nu e vorba doar de faptul că nu poate exista discriminare pe baza naționalității. De exemplu, te duci la un muzeu uh, și nu ți se dă voie să intri gratis pentru că nu ai naționalitatea țării respective. Acesta e un exemplu care uh, a apărut în presa britanică pentru că se întâmplă chiar acum. Dar aceasta este, uh, există și discriminare directă în sensul că deși textele legale nu spun că vei fi supus unei uh, discriminări din cauza naționalității tale, efectul este mult mai negativ pentru cetățenii britanici decât pentru cei europeni. De exemplu, un student care vrea să studieze într-un alt stat membru, nu în statul membru propriu, trebuie să aibă o diplomă de uh, liceu sau așa mai departe din același stat. Evident, asta se aplică mai ales uh, cetățenilor de altă naționalitate. Și de aceea, documentul de lucru al comisiei pe care l-a menționat uh, Laura, pe care Comisia va încerca să-l salveze în timpul negocierilor, vorbește foarte mult despre principiul tratamentului egal și cum acest tratament egal trebuie păstrat în timpul negocierilor. Este tratament egal pentru cetățenii europeni și cetățenii britanici. În primul rând, nu e vorba de alți cetățeni din Regatul Unit, pentru că mai avem și cetățenii de drept comun, cetățenii din Commonwealth, care au într-adevăr drepturi conform legislației uh, britanice, dar nu la asta se va referi negociatorul european, ci la tratament egal cu cel al cetățenilor britanici și nu al altor cetățeni din state terțe. Un alt lucru important este că tratamentul egal al cetățenilor europeni și al cetățenilor uh, britanici din, trebuie avut în vedere Apoi, uh, trebuie să reflecte și principiul unității reflectat de Parlament, dar și în uh, recomandările Consiliului, care spune că nu vor exista negocieri separate între state membre singulare și Regatul Unit, ci negocierile se vor face de negociatorul european în numele tuturor statelor membre. Știm cu, sig- uh, cu siguranță cu toții că uh, cetățenii irlandezi au, nu doar în baza dreptului european, ci și în baza unor legi anterioare, numeroase drepturi în Regatul Unit și conform legislației uh, britanice. Și aici uh, poziția europeană a fost păstrarea acestor drepturi în cadrul spațiului comun de călătorie, adică nu va fi nevoie de pașaport, nu vor fi uh, controle uh, Uh, vamale între Irlanda și Regatul Unit, dar cetățenii irlandezi au și alte drepturi conform legislației europene și dacă vrem într-adevăr tratament egal pentru toți cetățenii statelor membre, trebuie să vedem dacă relația rămâne aceeași. Și, în sfârșit, uh, o ultimă idee legată de tratamentul egal acesta se va soluționa conform dreptului european. Se îngheață cumva principiul tratamentului egal, ceea ce înseamnă că, pe de o parte, dacă în viitor apar uh, legi secundare care restricționează tratamentul legal sau îl extinde, în principiu acestea nu se vor aplica cetățenilor britanici care locuiesc în uh, Uniunea Europeană sau cetățenilor europeni care locuiesc în Regatul Unit, dacă nu se convine altfel în cadrul negocierilor, evident. Succint legat de coordonarea de asigurare socială, de ce este atât de importantă. Putem să-i spunem și drepturi sociale. E un cuvânt uh, riscant, nimeni nu vrea să-l folosească, dar de fapt vorbim de drepturi sociale și el reflectă uh, de asemenea uh, tratament, principiul tratamentului uh, egal. Dacă lucrezi într-un alt stat membru, evident, ai dreptul să o faci, dar dacă nu ai aceleași drepturi ca și cetățenii respectivului stat, evident, nu o să faci asta sau o să ai îndoieli. Însă, ce înseamnă la nivel european această coordonare a asigurărilor sociale, așa se numește ea? Păi, în principiu, după cum spuneam, tratament egal între lucrătorii naționali și cei care vin din alte state membre. De asemenea, că se aplică doar legislația unei singure țări, adică persoanele care își plătesc contribuțiile într-o țară, poate părea evident, dar uh, e înscris în legislația europeană, deci doar legislația unei țări se aplică. Agregarea perioadelor, foarte important, dacă ne gândim la pensiile persoanelor vâznice, uh, și asigurările sociale bazate pe contribuție. Multe dintre acestea necesită ca persoana respectivă să fi contribuit la fondurile publice timp de o anumită perioadă. Acest principiu al agregării înseamnă, în principiu, că dacă ai lucrat într-un alt stat membru, să zicem timp de șase luni, după care te duci în altul și mai lucrezi șase luni și acum imagine, imaginați-vă că statul respectiv zice, păi pentru, a, pentru șomaj ai nevoie de o perioadă continuă de lucru de cel puțin un an. Acest principiu al agregării înseamnă că, pentru că ai lucrat în mai multe state membre, perioadele se cumulează și ai dreptul la șomaj. Deci o consecință foarte practică a acestor drepturi sociale. Exportabilitatea, ce înseamnă asta? Înseamnă că, de exemplu, dacă ai o pensie, te poți duce să te pensionezi în altă parte. Nu trebuie să stai în țara ta. Și mulți cetățeni britanici au profitat de acest drept, hotărând, de pildă, să se ducă în Spania, în Italia și așa mai departe, și acolo și-au primit pensiile. De exemplu, drepturile lucrătorilor, după cum spuneam, tratament egal, cu privire la tot felul de uh, plată, uh, condiții de muncă, asigurări sociale în statele membre unde lucrează, uh, asigurări medicale, alocații familiale, indemnizații de naștere și așa mai departe, ei vor fi tratați la fel ca angajații naționali. Care sunt implicațiile Brexit? În Regatul Unit sunt beneficii interne, adică un fel de credite universale, asistență acordată un fel de ajutoare acordate lucrătorilor pentru a compensa pentru salariile mici. Este un sistem care se folosește și în Franța într-o anumită măsură. Deci, salariile mici sunt completate prin aceste beneficii interne. Ele nu sunt date oamenilor fiindcă contribuie la un fond și pentru că au nevoie de ele ca să supraviețuiască. Conform legislației britanice, aceste beneficii, aceste asocia- ajutoare sociale nu sunt date cetățenilor din țări terțe, sunt date din cetățenilor europeni doar conform dreptului european, dar dacă cetățenii europeni devin cetățeni ai unor țări terțe în urma Brexitului, nu vor mai avea parte de aceste beneficii, aceste ajutoare sociale, fiind astfel discriminați față de lucrătorii britanici copiii lucrătorilor uh, europeni care lucrează un, în alt stat membru au accesul garantat la educație generală conform copiilor din respectivul stat. Este o parte importantă din drepturile cetățenilor europeni. Beneficiile uh, sau indemnizațiile pentru copii au fost de asemenea o temă uh, Vă amintiți că prim-ministrul Cameron uh, negocia atunci cu Uniunea Europeană pentru a putea, zicea el, să țină uh, Regatul Unit în Uniunea Europeană și acolo era foarte criticat faptul că aceste um, alocații pentru copii sunt exportabile. Adică dacă ești cetățean european care lucrezi în Regatul Unit, chiar dacă copiii tăi locuiesc în statul membru de unde ai venit, primește aceste indemnizații pentru copii, fiindcă ești tratat la fel ca lucrătorii britanici. De pildă, acesta a fost un subiect al negocierilor și ne putem aștepta că dacă nu se ajunge la niciun acord, conform legislației euro britanice, se va modifica. Solicitanții de locuri de muncă, după cum am spus, uh, agregarea perioadei, uh, exportabilitatea și așa mai departe, pot să-i facă pe oameni să hotărască, păi, dacă am ajuns șomer într-un stat membru, să-mi iau șomajul de, uh, ajutorul de șomaj pe trei luni sau poate chiar pe șase luni și să-mi caut de lucru în alt stat membru. Asta nu se va putea dacă aceste drepturi nu sunt păstrate așa cum există ele acum, în scenariul în care nu se ajunge la un acord sau acesta nu le um, consfințește. Și uh, dați-mi voie să închei cu alte categorii, de exemplu pensionarii. Spuneam evident că sunt uh, perioade care se pot agrega, adică dacă lucrezi cel puțin un an într-un stat membru, vei primi pensie de la statul respectiv. Deci, dacă, de exemplu, ca cetățean european ai lucrat în trei state membre, cel puțin un an, ai dreptul la trei pensii, să zicem. Însă, dacă, de pildă, ai lucrat șase luni într-un stat membru, deci nu ai dreptul la pensie acolo, cel puțin această perioadă se agregă se cumulează cu celelalte perioade, astfel încât să nu îți pierzi contribuțiile și să se țină seama de ele la pensii. O altă realizare importantă a acestor norme de coordonare socială se referă la um, sănătate. Sănătatea nu poate fi exportată ca atare, se furnizează în statul membru de reședință, dar se rambursează serviciile medicale uh, de către statul membru care plătește pensia. Deci, toate aceste uh, cazuri pe care le-ați auzit despre pensionarii britanici care locuiesc în Spania și se îngrijesc în Spania, trebuie să știți că Spania este rambursată apoi de Regatul Unit. Uh, sistemul este foarte criticat de altfel, pentru că uh, Spania nu este rambursată la costul efectiv al asistenței, ci doar la, la unul mult mai redus. Și ca să vedeți cum se pregătesc uh, țările pentru implicațiile Brexit, guvernul actual din Spania a anunțat deja că va face o schimbare legislativă pentru ca pensionarii britanici care sunt între 300 și 500 de mii să aibă nevoie de asigurare privată pentru a putea beneficia de asistență medicală în Spania. Serviciile medicale, în general, aici mai trebuie să menționăm că la nivel european mai avem și un card european de sănătate care le dă cetățenilor uh, europeni posibilitatea ca atunci când călătoresc peste hotare să aibă acces la servicii medicale, uh, Iată un alt lucru care se va pierde dacă nu ajungem la un acord sau dacă drepturile uh, acestea nu sunt uh, păstrate așa cum sunt ele astăzi. Cam acestea sunt concluziile noastre. În general, vedem că implicațiile sunt grave pentru cetățenii europeni dacă aceste drepturi nu se vor păstra ca atare, însă aceasta este poziția Unii Europene să încerce să le păstreze așa cum sunt acum. Mulțumesc! Én is szeretném Én is szeretném megköszönni az anyagot is. Kiváló professzionális anyag. Mulțumesc frumos pentru prezentarea acestui studiu. O lucrare foarte profesionistă, excelentă. Ne-a fost foarte util să aflăm, să auzim toate aceste informații și le vom uh, urmări îndeaproape ca să ne asigurăm că nu se pierde nimic. Să trecem acum la problema pensiilor. Mi s-a spus că petiția 879 a doamnei Sophie Layton Uh, doamna Sophie Layton, de fapt, nu poate fi uh, aici să-și susțină petiția, însă ne-a trimis o scrisoare. 393 per 2017 számú petíció. Care va fi introdusă la dosar și trecem acum mai departe la petiția 0393 uh, din 2017. Petiționarul este aici. Inițialele sale sunt TJ, deci nu știm dacă este un domn sau o doamnă, însă petiționarul, iată, este alături de noi. Înțeleg că este un domn. Domnule TJ, aveți cuvântul. Merci. C'est effectivement, je suis un homme. <laughs> Da, într-adevăr sunt uh, bărbat uh, și salut uh, pe membrii Comisiei PETI doresc să vă cer să protejați uh, drepturile cetățenilor europeni care uh, primesc o uh, pensie pe bază. Eu lucrez și în Franța și în Anglia. va spori pensia unui cetățean britanic, chiar dacă o primește oriunde uh, locuiește în lume, cetătorul ezită între limba franceză și engleză. Bine, primește uh, un spor uh, doar dacă trăiești în zona economică europeană, Gibraltar și Elveția sau o țară care are un uh, acord uh, de securitate sociale cu Regatul Unit. E vorba de eligibilitate. Textul menționează de asemenea, în ce privește sporurile, că e o legislație acum în limba franceză, vorbitorul. Și acum în limba engleză. Crește în fiecare an, conform uh, cele mai înalte dintre uh, pensia, media din Regatul Unit, prețurile, uh, creșterea lor în procentaj ca după cum sunt măsurate ele de indexul de protecție a consumatorilor sau 2,5% minim. Asta este textul uh, și asta situația în uh, Je vais maintenant prendre une minute pour vous présenter les mots. În angla lor actuală, acum, vă, acum în limba franceză, vă prezint uh, elementele uh, principale ale petiției mele. Eu am mă căsătorit cu o, o doamnă, un cetățean uh, francez, în anul în care anul în care Regatul Unit a intrat în uh, Comunitatea Europeană și am, uh, de atunci și până acum am locuit în Franța. Am lucrat în domeniul informatic în Anglia și Franța. Toate contractele la care am lucrat întotdeauna s-au referit la dreptul, la dreptul și datorii. Deci reciprocitate între furnizor și client. Singurul meu venit astăzi e pensia după Brexit, uh, guvernul uh, britanic va putea modifica calculul uh, și dreptul la pensie pentru o simplă modificare unilaterală și nimeni nu se va putea opune. Pe 13 februarie 2018, ziarul The Guardian scrie că e vorba de aproximativ 1.200.000 de cetățeni britanici care locuiesc în Europa. Cuvântul că este cetățeni. Uh, deci cuvinte că Europa, drepturi, datorii și cetățeni. Asta sunt baza demersului meu. Acum vă voi prezenta petiția mea și sper că se va bucura de sprijinul dumneavoastră și că veți putea să înaintați instanțelor competente uh, pentru negocierea Brexitului. Și dacă mă, mă, mă voi bucura de susținerea noastră, voi încerca să beneficiez de cealaltă semnături, că am nevoie de semnături pentru a prezenta o petiție la dreptul sens al cuvântului. Așadar, Brexitul a fost activat și acum trebuie protejați cetățenii Uniunii Europene eligibili pentru pensii de bază uh, în Marea Britanie. Nu putem să uh, suportăm riscul ca pensiile noastre din Marea Britanie să fie anulate, reduse, înghețate sau să fie prejudiciate în orice altfel. Uh, noi solicităm ca pensiile noastre să facă parte din negocieri pentru a fi garantate pe viață. Legatul Unii trebuie să-și respecte datoriile față de pensionari eligibili la o pensie britanică, ce nu își au domiciliul în Legatul Unit, ci uh, în altă stat din Uniunea Europeană. Și în cazul în care nu se respectă ce drept după Brexit, deci după Brexit, atunci Uniunea Europeană uh, își va asuma această responsabilitate de a respecta angajamentele. Guvernul britanic și-a luat angajamentul față de fiecare cetățean al Uniunii Europene în momentul în care uh, a făcut cererea de pensie. A fost uh, întocmit un contract cu drepturi și obligații, iar uh, cetățenii, lucrătorii, cum a spus uh, Adinaue, au avut datoria să-și plătească contribuțiile la stat, așa numitele National Insurance Contribution. Iar acum, guvernul britanic are datoria de a le plăti pensiile. Trebuie ca acest contract să rămână irrevocabil pe întreaga durată de viață a fiecărui pensionar. Există riscul ca acest contract însă să fie modificat unilateral printr-o viitoare lege uh, la bunul plac al guvernului britanic. Nu contează că e guvernul actual sau un guvern viitor, după cum s-a întâmplat uh, în alte cazuri. Iată, deja în această după-amiază am uh, vorbit uh, cumva că nu ni se mai aplică dreptul, nu din drepturile fundamentale, și anume dreptul de vot. Majestatea sa, regina Elizabeta II și guvernul său au hotărât să iasă din Uniunea Europeană. Asta e alegerea lor. Ce aproximativ 500 de mii de pensionari au obligația de a proteja pensia de bază din Regatul Unit, Regatul Unit și eventuala sa creștere. Deci, repet, pentru pensionat singurul venit e pensia și am suferit deja de pe urma acțiunilor unilaterale ale guvernelor britanice. Pot da câteva exemple. De exemplu, cei care mai mult de 15 ani au locuit în Uniunea Europeană, eu locuiesc de 39 de ani, au fost văduviți un drept fundamental, anume de a vota. N-au putut Participarea la referendumul privind Brexitul. Deci, deja am uh, suferit o pierdere de aproximativ 11% din partea lor de schimb din, de, de la referendum și până acum. Uh, lira sterlină și-a pierdut uh, valoarea, din valoare față de euro, dar noi am ales să trăim în Europeană, asta e problema noastră, dar e totuși o problemă. Și vă rog să țineți seama de cererea mea când negociați Brexitul. Vă mulțumesc pentru atenție și am încheiat. Mulțumesc. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon fontos. Da, vă mulțumesc și noi, spune președintele. Sigur că subiectul evocat de dumneavoastră este foarte important și el și vreau să vă spun că petiția noastră a fost uh, declarată eligibilă, cât despre conținutul petiției vom, uh, îl vom înainta com, uh, comisie și nu va trebui să uh, strângeți alte semnături. Acum să vedem cine dorește să ia cuvântul. Vă rog. Da, ă, asta se leagă de petiția domnului Hicks de Adineaur și se demonstrează în detaliu, iată, în cazuri personale, ce implicații are Brexit-ul. Am văzut și studiul Adineaur, ă, ce implicații, ce impact va avea Brexit-ul asupra vieții oamenilor ă, dacă nu se ajunge la un acord de calitate. Că ar, am putea să, a, să ajungem la un acord, dar care totuși ar afecta negativ viețile oamenilor și așteptările lor, până la urmă, în legătură cu propriile vieți, pe care și le-au stabilit cu bună credință, utilizând libertățile pe care le-am stabilit noi pentru cetățenii Uniunii Europene și asigur petiționare că uh, atunci când vom intra în discuțiile referitoare la rezoluția respectivă privitoare la poziția Parlamentului despre drepturile cetățenilor, vă vom utiliza experiențele în discuții pentru a da exemple concrete că nu ne limităm la cifre. Cifrele uneori pot fi inumane. 4,5 milioane de oameni. Sigur, sunt mulți oameni, așa pare, dar nu, ved, nu le vedem chipurile, nu le știm poveștile. Uh, de viață și cred că puterea noastră a Comisiei pentru Petiție e că dispunem de aceste povești de viață pe care le putem utiliza în discuțiile cu partenerii noștri când vom avea acea rezoluție pe la poziția Parlamentului eh, față de cetățenii europeni. Am menționat eh, discuțiile de la Comisia de Afaceri Constituționale privitoare la drepturile cetățenilor și unul din comentariile făcute uh, în audierea pe care am avut-o, organizată în comun cu comisiile Libe și PETI, unul din comentariile Guy Verhofstadt, negociator din partea Parlamentului, e că domnia sa nu va accepta un contract sau un acord între Uniunea Europeană și Marea Britanie viitor la Brexit care să nu garanteze drepturile cetățenilor europeni sau cetățenilor Uniunii Europene. Asta este linia roșie care a fost uh, înfățișată foarte clară în ce privește controlul Parlamentului și uh, rolul său în procesul de negocieri. O să spun asta clar aici, ca să vă ofer un, până la urmă o asigurare. Sigur, nu e mare lucru. Cred că ar trebui să dispuneți și, și dumneavoastră și familia mea să dispună de garanții mult mai solide pentru viitor, însă măcar vă pot spune asta, că Parlamentul și negociatorul uh, care a fost numit în, uh, pentru Parlament, a spus foarte clar că asta este preocuparea numărul 1 pentru Parlamentul European, de deci să asigură protecția drepturilor cetățenilor. Iar acum trebuie să intrăm în detalii, să vedem ce înseamnă asta concret și petițiile dumneavoastră sunt foarte utile pentru că ne oferă întrebări pe care noi acum trebuie să le uh, negocierilor Iată ce uh, evenimente mai sunt astăzi în Parlament. Chiar în această după amiază, din păcate, n-am putut participa, că sunt aici alături de dumneavoastră, dar s-a desfășurat prima, sau se desfășoară prima uh, reuniune a grupului de monitorizare pentru negocieri în Comisia pentru Comerț Internațional. Deci, iată, în Parlament avem un grup de monitorizare parlamentar care controlează ce se întâmplă la negocieri și petițiile dumneavoastră ne vor oferi nouă material pentru a putea uh, pune întrebări uh, detaliate negociatorilor să vedem cum uh, tratează diferitele probleme. Deci v-am dat o idee să știți de ce e important să să fiți aici și să ne înfățișați punctele noastre de vedere ca noi să putem să le transmitem, pentru că chiar ne ajută să controlăm uh, procesul de negocieri și să ne asigurăm că acordul la care se va ajunge va proteja într-adevăr drepturile oamenilor în mod eficient și nu va duce la vreo uh, reducerea acestora. să nu se szépen. tot. Președintele, mulțumim, mulțumim și mulțumim și autorului petiției. Petiția rămâne deschisă și Vom uh, informa Comisia Europeană în legătură cu conținutul petiției și vom uh, uh, monitoriza, vom, vom chema atunci când ea va reveni în actualitate. Acum trecem la următorul subiect, vom, vom vorbi de programul Erasmus Plus și vom vedea cum este el afectat de Brexit. 10.000 deci, de persoane au semnat această petiție E petiția 147 per 2017 și dau cuvântul reprezentantului acestor cetățeni. I'm here today on behalf of Young Liberals. Vă salut și sunt aici în numele mm, organizației Liberal Youth pentru a prezenta această petiție, oricare ar fi rezultatul negocierilor Brexit. Ehm, Regatul Unit trebuie să fie în continuare implicat în Erasmus Plus timp de 30 de ani și mai bine acest program Erasmus Plus a îmbogățit viețile studenților și tinerilor prin programe internaționale de schimb Erasmus Plus creează schimburi culturale și universitare care, într-adevăr, fac din uh, învățământ o experiență accesibilă uh, tuturor și uh, Regatul Unit e una din primele trei destinații pentru uh, studenții Erasmus+, Plus, uh, pentru studiu, pentru formare, pentru programe de voluntariat și peste 200.000 de studenți din Regatul Unit au studiat și au muncit în întreaga Europa cu acest program. Noi ne temem că implicarea Regatului Unit în Erasmus Plus va fi afectată și va fi lăsată deoparte negocierile Brexit și tinerii din întreaga Europa vor fi penalizați din cauza unei decizii luate de generațiile mai vârstnice din Regatul Unit. 75% din tinerii din Regatul Unit au votat să rămânem în uh, Uniunea Europeană. Cum ați auzit astăzi, Mulți uh, dintre noi provin din identități uh, diferite, noi nu ne percepem ca fiind doar cetățeni britanici, ci și europeni și perspectiva de apărăsiune europeană este o amenințare la adresa viitorului nostru și la, chiar la adresa identităților noastre, că noi suntem copiii proiectului european, până la urmă. Eh, și încă de la o vârstă fragedă am, am fost învățată să respect Uniunea Europeană, iată, în, încă din școala primară am uh, învățat să negociem și să dezbatem cu elevi din întreaga Europa, am învățat că suntem mai puternici ca o Uniune, împreună putem să ne opunem problemelor eh, globale, să le facem față, de exemplu, schimbările climatice, refugiații, apoi am primit o bursă la universitate ca să studiez în străinătate politică, am deschis astfel multe uși care ar fi rămas închise și am uh, învățat uh, din propria experiență că schimburile internaționale pot uh, schimba viața unui tânăr și pot să-i asigure succesul în carieră, indiferent de proveniența sa. În luna noiembrie am condus campania tinerilor liberali Salvați Erasmus Plus, i-am reprezentat aici la Parlamentul European, avem da, peste 10.000 de semnatari, Eh, sigur că veți vedea niște registrări video cu experiențe uh, povestite de tinerii care ne vor împărtăși cum eh, anume Erasmus a schimbat viața. Uh, un petiționar avea 17 ani și n-a putut participa deci la votul privitor la Brexit. Însă și cei de 17 ani se tem că nu vor mai avea aceleași oportunități. Dar această campanie înseamnă că noi refuzăm să plătăm tă- tăcerea ă, pe când guvernul ne negociază viitoarea relație cu Uniunea Europeană. Ne vom lupta ca să ne protejăm schimburile ă, în domeniul educației și culturii cu ă, Uniunea Europeană și să salvgardăm implicarea legatului Unit în Erasmus Plus și sperăm că și membrii Parlamentului European și Comisiei dumneavoastră ne vor susține în a obține un statut de Mm, țară participantă chiar din afara Uniunii Europene. Petiția asta reprezintă mai mult decât protecția studiilor în străinătate. Noi vă rugăm să păstrați uh, în, uh, în minte importanța tinerilor din Regatul Unit, pentru că marea majoritate a tinerilor a votat pentru a rămâne în Uniunea Europeană. Să nu uitați asta. Eh, când eh, Tereza May a convocat alegeri anticipate, ea a crezut că va avea un cuvânt mai greu de spus la negocieri, dar eh, alegătorii au contrazis-o. Și, în consecință, și-a pierdut majoritatea parlamentară. Oricum, eu sunt membră să fiu, sunt, mă scuzați, mândră să fiu o membră a tinerilor liberali, pentru că Partidul nostru liberal-democrat Eh, își dorește să păstreze relația noastră cu UE. Brexitul credem noi că este o mare greșeală și într-o bună zi când se va recunoaște asta, sperăm că tinerii noștri să poată readuce Regatul Unit înapoi în Uniunea Europeană. Dar pentru ca asta să fie posibil, trebuie să continuăm să învățăm și să creștem împreună cu vecinii noștri europeni. De aceea, petiția noastră vă roagă să ne susțineți și să continue implicarea Regatului Unit în programul de schimb Erasmus+.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 oda mondom abba a kamerába azoknak, akik online figyelnek minket, vagy majd visszanézik ezt a mai tanácskozást. Ön nem lát... Mă adresez acum celor care ne urmăresc pe internet. Mi-ar fi plăcut să vedeți chipurile participanților. A fost ca la decernarea premiilor Oscar. Oamenii au fost cu adevărat emoționați. Pentru că e vorba de tineri din toate segmentele societății britanice care ne-au spus cât de mult își doresc ei să rămână în Uniunea Europeană. Vă sunt foarte recunoscător pentru acest uh, film. Um, vom menține deschisă această petiție Vom trata cu prioritate acest subiect și toată lumea va putea urmări filmul pe care ni l-ați pus la dispoziție în Parlamentul European. Și cu acestea, doamnelor și domnilor, am ajuns la sfârșitul petițiilor cu privire la Brexit. Acum voi da citire următoarei petiții 0797 836, 16, ...252 din 2017, 787 din 2017, 788 din 2016. Toate aceste petiții vizează Comisia noastră. Putem trece deci acum la ultimul punct de pe ordinea de zi, la care doamna Evi, doamna Evi ne va vorbi despre un aviz și îi dau cuvântul. Grazie mille, Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor pentru avizul Comisiei privind petițiile privitoare la propunerea Comisiei Europene în legătură cu directiva privind promovarea utilizării energiilor regenerabile, aș vrea să subliniez că propunerea de aviz manifestă voința explicită de a fructifica la maximum contribuția cetățenilor și a asociațiilor în ce privește producerea și utilizarea energiei regenerabile, oferind răspunsuri precise îngrijorărilor care au fost uh, transmise de cetățenii europeni prin intermediul petițiilor primite în comisia noastră. Vă spun încă de pe acum că unele dintre subiectele mai, de, mai tehnice am preferat să le înaintez celorlalte comisii competente în acest domeniu, mai ales Comisia pentru Mediu și Comisia pentru Energie. Eu voi spune că acest aviz se concentrează pe modificarea cadrului legislativ, așa cum propune Comisia Europeană, încercând să îl facă atât cât se poate de ambițios. Și când spun ambițios, mă refer în special la ținte la obiectivele în materie de energie regenerabilă pentru 2030. Aș vrea să fac propunerea pe care o fac dintr-un motiv foarte simplu. Ca în 2050, 100% din energie să fie din surse regenerabile este un obiectiv extrem de ambițios și care deja începe să fie pus în aplicare prin stabilirea inclusiv a unui obiectiv foarte ambițios pentru 2030. De ce spun acest lucru? Pentru că în baza studiilor de care dispunem în prezent, știm că energiile regenerabile la nivelul Uniunii Europene, dacă sursele de energie regenerabile ar fi valorificate corect și în baza unui cadru legislativ adecvat, ar putea să ne permită să atingem obiectivul de 45% până în 2030. Această țintă de 45% energie regenerabilă în mixul energetic european este ceea ce aș vrea să subliniez în acest proiect de aviz. 20% energie din surse regenerabile până în 2020 este un obiectiv care va fi atins fără greutate de statele membre ale Uniunii. În acest sens, următorul obiectiv de 45% pentru 2030 reprezintă calea corectă care să ne permită să ajungem la 100% în 2050. Nu ne putem închipui ideea de a merge mai departe în baza Comisiei Europene cu o țintă de 75%, ce ar însemna o creștere anuală medie de 0,7% până în 2030. Pentru ca pentru a atinge ținta de 100% în 2050, să ajungem să facem, să ne propunem să facem mult mai multe în etapa următoare. Dacă Comisia ar continua așa cum este acum, s-ar ajunge deja în 2030 să avem un procent de 24,3% energie din surse regenerabile în mixul energetic. Deci dacă se poate și așa, atunci cu atât mai mult putem face mai mult. Motiv pentru care se propune modificarea țintelor cu caracter obligatoriu la nivel național, nu doar la nivelul Uniunii Europene. Comisia Europeană însă și în uh, evaluarea din 2016, în contextul REFIT, a arătat că țintele de la nivel național, țintele cu caracter obligatoriu, rămân factori foarte importanți, factori cheie pentru elaborarea politicilor de, pentru dezvoltarea de politici de investiții în domeniul acesta în statele membre. Am vrut să mă ocup în acest aviz de un subiect care s-a regăsit în foarte multe petiții. Stabilitatea cadrului legislativ ce reglementează politicile energetice în ce privește energiile din surse regenerabile. Prea adesea, am asistat la dispoziții legislative cu caracter retroactiv sau la reguli netransparente sau instabile, lucru care s-a a subminat uh, răspândirea energiilor regenerabile. De aceea avem nevoie de un cadru legislativ mai stabil. Asta pentru că riscurile, așa cum le percep investitorii în sector, s-au redus semnificativ. Și în multe, în multe petiții am constatat că cetățenii pur și simplu nu mai au încredere pentru că uh, tocmai din cauza acestei, acestor uh, acțiuni retroactive ale cadrului legislativ. De exemplu, în sectorul energiei fotovoltaice din Spania se înregistrează astfel de măsuri. Am primit foarte multe petiții din această țară. Cred că e necesar un proces de consultare publică, cuprinzător și transparent, cu privire la și, și trebuie de asemenea evitată orice măsură cu caracter retroactiv. Tranziția energetică spre energiile regenerabile reprezintă, din punctul meu de vedere, trecerea către un sistem energetic care, să, care va beneficia întregii societăți, făcând în sfârșit ca sistemul energetic să fie democratic și puține pentru că puține grupuri mari, în momentul de față, dețin aproape un monopol împreună în ce privește producția de energie. Or, ar trebui să răsturnăm această situație și să democratizăm acest sector. Rolul cetățenilor și al autoconsumatorilor în acest context, precum și rolul comunităților, care atât produc cât și consumă energie, ar trebui să fie tratat în mod prioritar, central. Și în acest sens trebuie înțeleasă definiția pe care am inclus-o în textul avizului, energia regenerabilă ca bun comun tocmai pentru că, din punctul meu de vedere, ar trebui stimulat inclusiv uh, financiar, ar trebui stimulat, inclusiv financiar autoconsumatorii de energie regenerabilă. O altă temă care ar trebui abordată prin intermediul politicilor în materie de energie regenerabilă o reprezintă combaterea sărăciei energetice, pentru că, din păcate, estimările oficiale ne spun în prezent că 11% din populația Uniunii Europene este afectată de sărăcie energetică sau se află în situație de risc. În acest sens, politicile în materie de energie regenerabile ar putea oferi acestor persoane șanse mari de a soluționa această problemă. Un alt subiect de care m-am ocupat în avizul meu îl reprezintă prioritizarea unui subiect pe care Comisia a dorit să-l re, să readucă în discuție. Mă refer la uh, difuzarea, la uh, punerea la dispoziția cetățenilor a energiei, cum ar fi energia electrică. În proiectele privitoare la energiile regenerabile, acest lucru s-a constatat și la nivel național. Și aș dori să spun că există măsuri analoge producției energetice din, uh, din surse fosile există în continuare. Trebuie așadar eliminat orice formă de subvenționare publică, directă sau indirectă, a energiei din surse fosile, dacă cu adevărat vrem să trecem la sursele de energie dacă vrem deci să stimulăm energiile regenerabile. De asta vreau să mă ocup eu și am să insist asupra unui aspect de la care țin foarte mult. Va trebui să ne punem de acord și asupra ceea ce înțelegem prin deșeuri și prin recuperarea energetică a acestor deșeuri, pentru că incinerarea este încă o practică mult prea uh, răspândită și chiar subvenționată financiar. Este ceva ce trebuie să, uh, să abandonăm, trebuie eliminată uh, um, eliminată subvenționarea uh, acestui mod de recuperare sau reciclare sau eliminare a deșeurilor publice urbane în special. Și chiar în documentele Comisiei se face trimitere la eliminarea acestor practici la nivelul statelor membre. Vă mulțumesc foarte mult, aștept cu mult interes punctele de vedere ale colegilor și sper să colaborăm în termen cât mai pozitiv. Mulțumesc! Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Rozier, voi uh, vorbi în limba engleză pentru că îi reprezint pe colegii care se ocupă de acest aviz. Mulțumesc, dragi colegi, mulțumesc și doamnei raportor dar, doamne raportor, acest aviz conține un, un număr de lucruri foarte importante care îi afectează pe cetățeni, însă nu se concentrează suficient pe uh, elementele cuprinse în petițiile primite și pe îngrijorările primite de la cetățeni prin aceste petiții de exemplu, diferența, diferitele împărțirea competențelor între diferitele comisii ar trebui avută în vedere și în acest sens îmi voi împărți amendamentele în funcție de comisie. E nevoie de mai multă certitudine juridică la investirea în energiile regenerabile. Prea mulți consumatori ezită să investească în energii regenerabile din cauza lipsei de certitudine juridică și a situațiilor care diferă între statele membre ar trebui să uh, eliminăm aceste incertitudini, ceea ce ar întări poziția cetățenilor în domeniul acesta. Nevoia de transparență și stabilitate în materie trebuie să fie constatată în uh, acest aviz pentru că s-a observat în petițiile primite în ultimii ani. De asemenea, în ce privește durata garanțiilor pentru subvenții, pentru investițiile în energiile regenerabile, și acesta e un subiect care trebuie avut în vedere. Oamenii nu trebuie să fie în riscul de a-și pierde subvențiile deja obținute. Interesele cetățenilor trebuie avute în vedere la promovarea energiilor regenerabile. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Domnul Peter Iar. Mulțumesc, doamne raportor, pentru aceste observații. Doamna Evi spunea că incinerarea deșeurilor e un lucru rău, că nu trebuie subvenționată această practică. Dar ce facem cu deșeurile, nu doar cele urbane la care se referea doamna Evi, dar și, ce cu cele uh, din zonele rurale, pentru că trebuie să ne gândim până la urmă la realitățile de pe teren. Nu trebuie exagerate pretențiile, așteptările. Trebuie să poți convinge în discuții și statele membre. Mă rog, aceasta e o observație doar cu caracter preliminar din partea mea. Ar fi bine dacă întreprinderile acestea de incinerare a deșeurilor ar funcționa corect și nu ar produce pagube colaterale. Apoi, vorbim de un aviz al Comisiei pentru Petiții. În niciun caz, noi nu trebuie să intervenim în competențele altor state membre, ci să ne respectăm, uh, să, să reflectăm prin avizul nostru petițiile care ne-au fost transmise pe această temă care vor fi avantajele, avizul va fi mai scurt în felul acesta și încă un lucru foarte important, va fi luat mai în serios de celelalte comisii, pentru că vom putea să le spunem, iată avizul nostru, el se bazează pe petițiile pe care ni le-au transmis cetățenii, iar uh, colega ce a intervenit mai devreme a vorbit de câteva subiecte foarte utile pe care le-am putea cuprinde în acest aviz, vom înainta la rândul propuneri de amendament. Știu că atunci când vom discuta despre obiective, vor fi puncte de vedere foarte diferite în cadrul grupului. Păreri diferite în legătură cu obiectivele pe care trebuie să le stabilim la nivelul Uniunii Europene. Certitudinea juridică este la fel de importantă. Vorbim acum de energie regenerabilă de prima generație și a doua generație, după cum știți. Se spune că trebuie garantată securitatea, siguranța investițiilor în sectorul acesta, de asemenea. Apropo de autoproducție în ce privește energiile regenerabile, subiectul ne interesează foarte mult. Dar să fim atenți, nu cumva să sărim din lac în puț. Să nu ajungem să facem discriminare pozitivă. Mă bucur anticipat pentru discuțiile pe care le vom avea și, cum spuneam, vom înainta la rândul ne propunerile noastre de amendament. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! și cred că a venit momentul acum să dau cuvântul Comisiei Europene, ca să vedem ce are de spus. Mulțumesc frumos, domnule președinte. Comisia se bucură foarte mult cât interes a trezit propunerea de revizuire a directivei privind energiile regenerabile E bine, dat fiind faptul că sunt, peste, uh, sunt șapte comisii parlamentare implicate în discuțiile vis-a-vis -vis de această propunere. Scopul uh, propunerii este să creeze un cadru în care statele membre să poată crește cota de regenerabile până în 2030. Considerăm că este o, propune, o uh, direcție uh, bună, dată fiind prioritatea Uniunii Europene să devină numărul unu în folosirea energiilor regenerabile, punând totodată consumatorii în centrul politicilor sale, idee care a fost subliniată și de raportoare. În ceea ce privește ținta, propunerea noastră se bazează în mod pragmatic pe concluziile Consiliului European și am dorit să subliniem faptul că ea merge dincolo de simpla stabilire a unei ținte și introduce condițiile potrivite pentru uh, siguranța investițiilor și propune măsuri ambițioase într-o serie întreagă de sectoare, electricitate, răcire, uh, încălzire, astfel încât să folosească la maxim potențialul uh, regenerabilelor. Toate acestea, în combinație cu pachetul energie curată pentru toți europenii, vor crea un cadru în care investițiile în uh, energii regenerabile să poată înflori. Ținta de 45% propusă de raportoare este consecventă cu ținta propusă în proiectul de raport al MV și ITRE, dar este mai mare de, decât cea propusă de domnul Blanco, raportorul ITRE, și chiar mai mare decât cei 30% susținuți de Parlament în rezoluțiile anterioare. Evident, vom monitoriza cu atenție discuțiile Parlamentului legate de această țintă. Comisia este întru totul de acord cu una dintre ideile exprimate de eurodeputat și anume nevoia de a avea stabilitate a cadrului de reglementare și de aceea am propus mai multe articole pentru a asigura certitudinea necesară investitorilor, unul dintre acestea fiind articolul 6, în care s-a introdus o dispoziție pentru a evita revizuirea uh, schemei de asistență, astfel încât să nu existe efect asupra proiectelor finanțate sau sprijinite astfel. În ceea ce privește uh, consumatorii și energia folosită de comunități, am spus deja că una dintre prioritățile noastre este să punem consumatorii în centrul Uniunii Energetice și de aceea pentru prima dată creăm un uh, dreptul de autoconsum și putem, vrem să ne asigurăm că tot mai mulți cetățeni uh, folosesc uh, acest autoconsum Însă, credem totodată că propunerile noastre oferă oportunități adecvate pentru toată lumea, păstrând totodată competențele Comisiei în domeniul controlării ajutoarelor de stat, uh, un domeniu esențial pentru piața noastră. Pe de altă parte, considerăm că am realizat o abordare echilibrată pentru a ne asigura că autoconsumatorii nu sunt supuși unor uh, proceduri prohibitive și că își aduc contribuția la costurile sistemului energetic. În ceea ce privește problema accesului prioritar, Aș dori să subliniez faptul că propunerea noastră îndepărtează această parte, fiindcă ea a fost inclusă într-un alt text legislativ, și anume regulamentul privind electricitatea. Deci ea nu a fost uh, ștearsă, ci mutată cu ceva modificări. Prin urmare, invit Parlamentul să depună amendamente cu privire la această chestiune, uh, Um, în textul ce se referă la acel uh, regulament, ca să nu avem aceeași chestiune reglementată de două ori în două texte legislative diferite. În sfârșit, în ceea ce privește combustibilii fosili pe bază de deșeuri, am uh, înțeles că includerea acestora poate părea puțin îndoielnică și pune ceva semne de întrebare, Însă aș vrea să subliniez faptul că nu sunt energie uh, regenerabilă și nu sunt inclusă în uh, definiția acestei, acestui tip de energie regenerabilă nu sunt uh, nici calculate la țintă, ci sunt doar incluse în reglementările pentru furnizorii de combustibil de transport, fiindcă uh, pot contribui la diversificarea uh, energiei și uh, decarbonizarea transportului. Mulțumesc! Mulțumim frumos, spune doamna președinte. Prin urmare, amendamentele trebuie depuse până la 29 iunie la ora 15 și în Comisia PETI se votează în uh, data de 7 septembrie. Doamna Evi, doriți să mai adăugați ceva? Credo. Mulțumesc colegilor și cu siguranță vom putea să continuăm să colaborăm. Uh, Lucrurile despre care ați vorbit sunt uh, cele pe care le și propus, le propusesem eu parțial în avizul meu, deci cadrul normativ, după cum se, s-a reamintit de cei doi colegi care au luat cuvântul și din numeroasele petiții pe care le-am primit, uh, am făcut obiectul multor amendamente, deci aici vom merge la un acord. În rest, în ce privește obiectivele, sper ca Parlamentul să poată avea o poziție mai ambițioasă. Pentru că mai apoi știm că la negocieri, între locurile cu Consiliul, adesea facem prea multe concesii. Deci uh, asta a fost încercarea mea ca să avem uh, rezultate cât mai bune posibil uh, pe termen lung și pentru apărarea mediului și a sănătății. Thank you very much. And... Mulțumesc frumos și cred că am încheiat pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc pentru o cooperare excelentă. Reluăm mâine dimineața la ora 9. Vă doresc o seară plăcută.